Colegii, vi pregărei de prendere... Dragi colegi, vă rog să luați loc din respect față de doamna comisar Benita Ferrero-Waldner, care a fost extrem de punctuală și tocmai pentru a ne arăta respectul față de acest obicei de a fi prezentă cu mare punctualitate tot timpul, nu va putea să rămână alături de noi mai mult de o oră și trei sferturi. De aceea aș vrea să vă rog atunci când deschidem discuțiile să vă limitați la timpul pe care va trebui să vi-l impun, de fapt încă de la început va trebui să facem acest lucru, am să dau fiecare care dorește posibilitatea să intervină timp de două minute și vă rog atunci când puneți întrebările să nu începeți cu generalitățile, ci cu întrebările propriu-zise pentru a permite tuturor celor care doresc să intre în dialog cu doamna comisar. Aș vrea să exprim în numele dumneavoastră al tuturor bucuria și plăcerea de a o avea alături de noi pe doamna comisar, cu siguranță cunoașteți mulți dintre colegii noștri, pe alții, cum printre care și eu, sunt pentru prima dată în această comisie și este o mare plăcere să putem să vă avem alături. Aș vrea să vă mulțumesc public pentru ocazia de a vă fi întâlnit la Strasburg cu două săptămâni în urmă. Ne-am întâlnit, am avut un dialog extrem de prolific și de interesant din punctul meu de vedere și la data respectivă am convenit să ne concentrăm atenția în cadrul acestei comisii asupra misiunii care la data respectivă urma să se deruleze și care acum s-a derulat, și anume de a participa la adunarea generală ONU. Și acum, uh, iată, sunteți aici pentru a ne spune ce s-a întâmplat acolo. S-a discutat despre Afganistan, despre situația Iranului, Irakului, Orientului Mijlociu. De fapt, pe acest subiect ar fi interesant să aflăm poate cu câteva detalii în plus față de cele pe care le cunoaștem, deci să aflăm care au fost motivele pentru care administrația americană a ales o poziție atât de schimbată față de trecut în ceea ce privește situația Israelului. Și în acest context am vrea să aflăm care este poziția Uniunii Europene într-o situație astfel schimbată. Și apoi adaptarea noi strategia Comisiei privind America Latină, relațiile cu țările din America Latină, există un summit pe, pe baza relațiilor uh, UE-America Latină. Iată deci subiectele care dorim să fie prezentate de dumneavoastră. Și am să respect eu primul uh, timpul de intervenție limitat pentru a-i permite doamnei comisar să aibă timp să ne vorbească. Vă mulțumesc pentru prezență și aveți cuvântul acum. I'm indeed delighted. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi prieteni, mă bucur că am această ocazie de a face un schimb de opinii cu dumneavoastră, fiind vorba de prima noastră întâlnire oficială în noul mandat al Parlamentului și aștept cu nerăbdare să cooperăm în următoarele luni. În primul rând, am să vă prezint pe scurt evenimentele de săptămâna trecută de la New York și apoi am să vorbesc puțin despre comunicarea privitoare la uh, consolidarea relațiilor Uniunii Europene cu America Latină, care trebuie să fie adoptată mâine. În primul rând, vreau să vă spun că unul din principalele evenimente de săptămâna trecută de la ONU a fost discursul președintelui Obama în fața adunării generale. Discursul său s-a referit la patru teme care, cred eu, sunt uh, esențiale în privința tuturor provocărilor cu care lumea este confruntată astăzi și care au marcat ordinea de zi a întregii săptămâni. Neproliferarea și dezarmarea, pacea și securitate, schimbări climatice și economia globală. Am să spun câteva cuvinte despre neproliferare am uh, asistat la un moment cu adevărat istoric la Consiliul de Securitate prin adoptarea rezoluției privind neproliferarea și dezarmarea. Este extrem de încurajator să vedem în ce măsură Statele Unite au uh, acționat în ultimul timp, mai ales la nivelul negocierilor bilaterale privind controlul armelor cu Rusia, care au creat o atmosferă mai pozitivă. Sperăm că uh, anul viitor uh, conferința de revizuire a Tratatului de Neproliferare din 2010 va fi și mai reușită decât rezultatele de anul acesta. Din păcate, atmosfera pozitivă a fost întinată de dezvăluirile Iranului și anume că a dezvoltat uh, un al doilea uh, tip de uh, facilități nucleare, contrar rezoluției ONU iar testul nuclear a fost o nouă provocare. Așadar, întâlnirea de joi de la Geneva va fi una vitală pentru stabilirea răspunsului comunității internaționale. Și sper că vom uh, vedea o atitudine mai constructivă. În ceea ce privește pacea și securitatea, următorul subiect, conflictul din Orientul Mijlociu a fost principalul subiect uh, de discuție în timpul săptămânii mai ales la întâlnirea trilaterală cu mine, președintele Obama, președintele Abbas și prim-ministrul Netanyahu. Apoi s-a discutat la nivelul UE27 și apoi o mai mare, a avut loc o discuție mai largă cu doamna Clinton. Obiectivul fiind redemararea negocierilor și pregătirea unei căi pentru o soluționare pașnică a conflictului israelo-palestinian pe baza rezoluțiilor existente. Sigur, am sperat cu toții să obținem mai mult. Însă, chiar și faptul că am reușit ca cele două părți să se întâlnească în aceeași sală împreună a fost o mare realizare. realizare. Doamna ministru Clinton a considerat că este uh, desperat că negocierile vor începe în următoarele săptămâni. Și nu pot decât să vă spun că sperăm să constatăm progrese în jur de 15 octombrie. În orice caz, după cum a spus doamna Clinton, avem nevoie ca acum toate părțile să se concentreze asupra mizelor celor mai importante. E vorba de soluția bistatală, un stat al Israelului și un stat independent vecin al Palestinei, care să conviețuiască în pace și securitate. Știți că am avut și un quartet al Orientului Mijlociu la sfârșitul săptămânii vineri care a subliniat importanța de a construi pe baza întâlnirii trilaterale și de a trece încet, încet la negocieri. Am fost de acord că trebuie să se înceapă cât de repede convorbirile. Am cerut Israelului să oprească uh, activitățile de instalare uh, și să se, să se abțină de la activități de provocare la graniță. Am cerut și autorității palestiniene să continue să facă eforturi pentru a ameliora legea și ordinea, să lupte pentru pace. Știți că situația din Gaza este încă una foarte grea și că este nevoie de o rezoluție cât mai repede, mai ales în ceea ce privește deschiderea trecătorilor pentru asistență umanitară, bunuri comerciale și așa mai departe. Uniunea Europeană susține stat, uh, Statele Unite în eforturile acestora pentru pace și sperăm că negocierile vor începe cât mai repede. Ceea ce am declarat noi este că trebuie să facem tot ce putem pentru ca părțile să vină la masa negocierilor și să rămână acolo. Un alt important subiect a fost Pakistanul, sigur în conexiune cu Afganistanul, însă am avut o reuniune cu uh, participanții la summitul Pakist, cu Pakistanul, o ocazie importantă pentru, a, a pentru ca comunitatea internațională să-și arate susținerea față de Pakistan în lupta cu extremismul violent și pentru stabilizarea țării. Șefii de state au căzut de acord că Pakistanul este în linia întâi al luptei internaționale împotriva terorismului. Ceea ce se întâmplă acolo afectează direct toate celelalte state. De aceea, noi, ca Uniune Europeană și ca comunitate internațională, ne-am reafirmat dorința ca Pakistanul să amelioreze condițiile de trai ale cetățenilor sale și de a combate extremismul violent. A treia temă, schimbările climatice. Summitul pe schimbări climatice stabilit de secretarul general și summitul G20 de la Pittsburgh de săptămâna trecută au fost ambele mancat marcate de un sprijin al uh, liderilor mondiali pentru obținerea unui acord la Copenhaga. Iar angajamentul Japoniei a fost deosebit de însemnat, pentru că contribuie la atingerea obiectivului de 2 grade. De asemenea, poziția Chinei și a uh, Statelor Unite a fost binevenită, însă mai sunt multe de făcut. Chiar cu o săptămână înainte, noi am propus ca statele industrializate să ofere finanțarea publică necesară pentru a ajuta statele în curs de dezvoltare să facă față costurilor de uh, atenuare și adaptare, fiind posibilă chiar și o contribuție a Uh, a Uniunii Europene de 2 până la 15 miliarde pe an până în 2020, presupunând că se ajunge la un acord la Copenhaga și numai dacă se ajunge la un astfel de acord. Drumul către o economie globală, durabilă și uh, plină de succes se bazează uh, pe un acord la Copenhaga. Trebuie să fim ambițioși și Uniunea Europeană e gata să-i convingă pe alții să își asume nivelul nostru de angajament. Cel de-al patrulea subiect a fost economia globală. Economia globală a dominat discuțiile de la New York și pe cele de la Pittsburgh. Chestiunea uh, reglementărilor financiare a fost uh, în primele puncte ale ordinii de zi. Trebuie să ne asigurăm că creșterea va fi durabilă și că nu se repetă aceleași uh, greșeli care au dus la criză. Este nevoie de eforturi uh, comune pentru dezvoltare și trebuie să ne asigurăm că se ating obiectivele mileniului. G20 a luat angajamente importante în aceste domenii, însă multe vor depinde și de implementare. Și încă o dată, noi, Uniunea Europeană, conducem în acest domeniu prin propunerile noastre recente, însă trebuie să ne asigurăm că ne și îndeplinim promisiunile. Dincolo de toate acestea, domnule președinte, s-au mai fost și multe teme de la ONU Uh, pe ordinea de zi, de exemplu reforma Consiliului de Securitate, cerându-se acolo o mai mare reprezentare. Știm cu toții că este esențial să căutăm în continuare soluții creative. Însă, între timp, trebuie să ne concentrăm pe progrese concrete în alte domenii. Și, în acest sens, am fost foarte optimistă văzând ce progrese s-au făcut în legătură cu egalitatea de gen. S-a creat un organism unic pe, se va crea un organism unic al ONU pentru problemele de gen, care ar fi o, o măsură extraordinar de pozitivă. Trei reuniuni au avut loc pe această temă, un mic dejun, la care s-a discutat rezoluția 1325, apoi un dejun oferit de doamna Clinton și o reuniune referitoare la femei și schimbările climatice, prezidată de președinții Finlandei și Liberiei. Anul trecut, în aprilie, chiar eu am organizat o conferință pe această temă și pot să vă spun că și acum micul dejun a fost o reuniune foarte reușită referitoare la implementarea rezoluțiilor 1820 și 1325 în legătură cu uh, această temă. Trebuie să cerem să se facă progrese concrete înainte de uh, conferința de revizuire de anul viitor. Și încă un cuvânt în legătură cu uh, comunicarea UE America Latină. Mâine voi prezenta o nouă comunicare ce va marca 10 ani de parteneriat strategic cu America Latină și Caraibele. Asta în contextul unei situații mondiale mai, mult mai complexe decât până acum. Summitul de la Madrid va sublinia obiectivele și țintele care trebuie să călăuzească strategia noastră în regiune în anii ce urmează. Acum, într-un moment în care alianțele internaționale sunt din ce în ce mai importante în rezolvarea problemelor glo globale și cred că ne putem declara mândri de acest parteneriat. Obiectivul comunicării este să sublinieze importanța pe care noi, Uniunea Europeană, o acordăm colaborării cu America Latină găsirea de soluții pentru probleme, criza economică și financiară, schimbarea climatică, securitatea energetică, combaterea crimei organizate. Sperăm că toate acestea vor da un nou avânt relației noastre, transmițând un semnal foarte puternic partenerilor noștri în legătură cu importanța pe care noi o acordăm relațiilor cu această regiune și astfel pregătind uh, terenul pentru președinția spaniolă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Grazie. lucrurile s-au schimbat și ar fi bine să știm în ce măsură și realitățile politice și economice ale acestor țări uh, uh, s-au uh, modificat. Aș vrea să faceți o analiză a acordurilor de asociere. Ce părere aveți despre acordurile de asociere care sunt în curs de negociere? Textul va fi uh, adoptat de comisie mâine și îmi pun probleme, îmi pun uh, întrebarea dacă ar trebui să includem uh, facilitatea Ferrero-Waldner. Aș vrea să nu lungesc această intervenție și închei vorbind despre Honduras. Domnul uh, să face eforturi de mediere, cunoaștem și poziția uh, Organizației Statelor Americane, însă mă întreb dacă nu avem nevoie de o intervenție a Uniunii Europene pentru a se identifica o soluție pașnică la criza din Honduras. Mulțumesc. Doamna Muniț, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că domnul Salafranca a avut deja acces la comunicarea comisiei. Eu una încă nu am văzut această comunicare. Chiar dacă nu mai rămâne decât două săptămâni. Și sunt președinta delegației uh, pentru relațiile cu China. Suntem la două săptămâni de reuniunea Consiliului uh, uh, cu privire la Chile Aș vrea să știu care sunt uh, subiectele care vor fi um, evocate în cadrul acestei reuniuni. Ce se va face pentru apărarea proprietății intelectuale și industriale? Uh, de asemenea, ce se va face în ceea ce privește agricultura și acordul cu privire la dezvoltare? Acum două săptămâni am auzit că Chile a ales standarde japoneze cu privire la televiziunea digitală după ce a amânat ani de zile discuțiile pe acest subiect. Ce părere aveți despre faptul că au adoptat standardele japoneze și nu standardele europene? În calitate de membru a Comisiei pentru Afaceri Externe, aș vrea să revin la ceea ce ne spunea domnul Mingarelli ieri cu privire la negocierea unui acord cadru cu Libia. Acest uh, acord cadru, din câte știm noi, acoperă diverse aspecte practic toate domeniile ce țin de relațiile bilaterale. Este un acord foarte complet și am impresia că se negociază un acord de asociere, conform articolului 133 al tratatului. Nu ni s-a confirmat temeiul juridic și aș vrea să știu care este temeiul juridic. Prevede acesta consultarea Parlamentului sau nu? Mulțumesc, doamnă Muniț. Domnul Lamstorf va avea cuvântul și vă amintesc că anumite detalii sunt uh, de natură tehnică și nu politică. Mă gândesc la televiziunea digitală, de exemplu. Colegul Lambsdorff are cuvântul acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamnă comisar, Parlamentul a solicitat progrese în ceea ce privește reforma Consiliului de Securitate și a făcut propuneri concrete. Ar putea exista membrii permanenți și nepermanenți, membrii temporari și am spus de asemenea că s-ar putea modifica și metodele de lucru, precum și cooperarea cu celelalte organisme ale Națiunilor Unite. Consiliul este foarte dezbinată însă în această privință și uh, este trist să constați că delegațiile noastre nu se pun de acord atunci când uh, se duc la New York. Care este situația în Consiliu, după părerea dumneavoastră? E destul de tragică. A doua întrebare. Ați vorbit despre reforma agendei cu privire la egalitatea șanselor. Există foarte multe controverse în ceea ce privește situația femeilor. Există mai multe programe specifice pentru femei și gender mainstreaming-ul este ceva orizontal. Dacă se înființează o nouă organizație separată, poate că asta va consolida structurile existente, însă cred că condiția femeilor ar avea de suferit. Și, în sfârșit, Aș vrea să mă raliez la cele spuse de colega mea socialdemocrată. Care sunt uh, relațiile cu uh, domnul Gaddafi? Mulțumesc, domnule Lambsdorff. Domnul Lunacek, două minute. Doamna Lunacek. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, spuneați că veți prezenta mâine o comunicare cu privire la cei 10 ani de parteneriat strategic cu țările din America Latină. Aș vrea să am informații referitoare la relațiile noastre cu America Latină în ceea ce privește drepturile omului. Situația din Mexic, de exemplu, este dramatică. Acum 2-3 ani am adoptat un raport asupra asasinării femeilor și asupra faptului că aceste acte criminale nu sunt pedepsite. Aș vrea să știu ce s-a făcut pentru a se lupta împotriva acestor asasinate și, în general, împotriva asasinatelor din Mexic și pentru a, a, ca autorii să fie pedepsiți aș vrea să știu ce s-a făcut pentru a-i apăra pe cei care apără drepturile omului, pentru că sunt uh, supuși la amenințări din partea poliției și din partea benzilor. Și apoi, multe țări din America Latină nu respectă convențiile cu privire la Uh, muncă și la mediu. Este un subiect menționat adesea atunci când uh, se vorbește despre relații dintre Uniunea Europeană și America Latină. Ce face Uniunea Europeană pentru ca aceste țări să respecte convențiile? Aș vrea să vorbesc de asemenea despre acordurile de liber schimb cu America Centrală și în special cu Hondurasul. Aș vrea să știu dacă negocierile continuă, având în vedere că a avut loc un puci și că președintele legitim este practic închis în uh, ambasada Braziliei. Uniunea Europeană, după părerea mea, nu ar trebui să continue negocierile în aceste condiții. Mulțumesc. Vă rog să nu te pășiți uh, două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, în ceea ce privește Iranul. Ce eforturi întreprind reprezentanții Uniunii Europene pentru a coopera cu Rusia și China pentru a-i convinge de necesitatea de a impune sancțiuni Iranului dacă Iranul nu acceptă condițiile de transparență pe care le dorim. Apoi, au fost uh, acceptate rezultatele alegerilor în Afganistan și dacă da, rezultatele echipei de anchetă au fost uh, ignorate, dacă rezultatul alegerilor a fost acceptat, ce eforturi se fac pentru a sprijini uh, Pakistanul, care este un stat cheie? Ce putem face pentru a ajuta această țară având în vedere că poate nici Națiunile Unite nu pot să o ajute așa cum putem noi. Și, în sfârșit, în ceea ce privește Orientul Mijlociu, aveți uh, semnale că Tony Blair ar, uh, ar face o muncă eficientă? Mulțumesc, uh, domnule Atkins. Îi dau cuvântul colegului Meyer. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru intervenție. Grupul nostru a urmărit de aproape summitul Națiunilor Unite și sigur că s-a evidențiat în special intervenția președintelui Obama. Obama. Președintele Obama a recunoscut faptul că negocierile internaționale trebuie să fie multilaterale și să se bazeze pe dreptul internațional. A rectificat astfel poziția președintelui Bush, care urmărea uh, instaurarea unei ordini mondiale mai puțin juste. Salut această schimbare de poziție a Statelor Unite. În ceea ce privește Orientul apropiat, este inacceptabil ca noul guvern să pună sub semnul întrebării deciziile luate de guvernul precedent, așa cum face guvernul israelian. În aceste condiții nu se poate vorbi despre un stat palestinian așa cum este cel prevăzut de acordurile de la Anapolis. Câteva cuvinte despre situația din Honduras. Comisia Europeană și Consiliul European și-au făcut munca. Parlamentul, din păcate, care adoptă în general atât de multe rezoluții cu privire la drepturile omului, nu a adoptat nici o poziție cu privire la situația din Honduras. Poate că nu e încă timpul pierdut, încă mai putem corecta această stare de fapt. Michel Eti s-a adresat uh, Braziliei în luna iunie și a dat 10 zile pentru a rezolva problema. Asta ar însemna că peste 10 zile ar putea ocupa ambasada Braziliei. Săptămâna viitoare, Ernesto Reyes, membru al rezistenței civile, va veni aici și m-aș bucura dacă l-ați primi. Rivole Pöttering. Nu vă pot mulțumi pentru că ați vorbit mai mult decât vi s-a alocat. Domnul Petering acum. Mulțumesc. Doamnă comisar, sunteți de acord cu părerea conform căreia dacă nu va fi pace în Orientul Mijlociu între Israel și Palestina, acest lucru va avea un impact grav asupra relațiilor noastre cu lumea arabă? și asupra reușitei dialogului cultural? Palestina și Israelul trebuie să fie două state independente. Acestea sunt premizele și pentru rapoarte bune cu lumea arabă. În al doilea rând, ne puteți da mai multe detalii cu privire la ce fac Națiunile Unite în ceea ce privește procesul de pace din Orientul Mijlociu? Am ajuns puțin cu întârziere și îmi cer scuze, dar am uh, înțeles că domnul Sara Franca s-a referit la o rezoluție a Națiunilor Unite pe acest subiect și la conținutul acestei rezoluții. cine și-a asumat obligațiuni juridice și nu le respectă, trebuie să fie tras la răspundere. S-a încheiat aici prima rundă de dezbateri și acum dăm cuvântul doamnei comisar pentru răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. S-au pus multe întrebări. Am să încep dintr-o parte a lumii și continuăm mai departe de acolo. A început domnul Salafranca și s-a referit la Iran. Da, cred că în diferitele runde de întâlniri pe care le-am avut în G8 și G20, s-a discutat chestiunea Iranului ca fiind una prioritară și ne-am întrebat ce trebuie făcut în această fază. Și răspunsul a fost avem o abordare dublă. Știți că Javier Solana va merge la 1 octombrie la Geneva, va avea acolo întâlniri și de acolo și de asemenea știți că noua administrație americană a spus că dacă iranienii uh, vor aborda, vor avea abordarea cu pumnul strâns, atunci vor renunța la această abordare, atunci putem avea și dialog. Deci există posibilitatea de dialog, dar acum trebuie să vedem dacă iranienii doresc acest lucru. Și după cum am spus în intervenția mea inițială, au acceptat acum, în mod oficial, să recunoască existența unei a doua instalații oficiale pentru îmbunătățirea uraniului și asta dă naștere la mari probleme. În același timp, cu acest dialog, cu încercarea de a avea un dialog, trebuie să ne gândim și la consolidarea sancțiunilor. Și președintele rus, Medvedev, a spus foarte clar că și Rusia acum va avea o abordare mai fermă. Încă n-am reușit să facem totul, uh, nici nu avem cum, tocmai am început dialogul, dar Evident, răbdarea noastră uh, nu se va întinde la nesfârșit. Asta ar fi primul răspuns care acoperă toate întrebările referitoare la Iran. Apoi, v-ați referit la America Latină. Cu privire la America Latină, dați-mi voie să menționez că avem 10 ani de parteneriat și mă bucur că am fost prezentă pe durata acestor 10 ani și vă mulțumesc pentru aprecieri. Vă rog să înțelegeți că nu am cum să vă dau acum uh, toate detaliile acestei comunicări, nu așa se fac lucrurile. Încă mai trebuie să adoptăm în mod oficial comunicarea în comisie, dar vă pot spune că uh, va, punele, va fi o metodă eficientă de a comunica, de a colabora cu America Latină. Avem un dialog politic eficient, am um, structurat dialogul în domeniul schimbărilor climatice, al siguranței energetice și, de asemenea, ați menționat că va exista și o fundație specială care sperăm să poată fi înființată la întâlnirea de la nivel înalt din Madrid și, de asemenea, vor exista și facilități speciale fiindcă, evident, pentru a obține rezultate mai bune în domeniul schimbărilor climatice, energie, transport, e nevoie și de fonduri suplimentare. Însă vă rog să mă înțelegeți, nu am cum să intru în detalii, fiindcă nimeni nu va mai fi interesat să vină la conferința de presă după ce comunicarea va fi adoptată, dacă spun totul aici. din păcate sau din fericire, avem jurnaliști prezenți printre noi. Dacă ar fi fost o întâlnire cu ușile închise, aș fi vorbit mai liber, dar înțelegeți că dacă aș divulga detalii, s-ar regăsi în presă de îndată. Cu privire la Honduras, cu toții suntem de părere că Orice s-ar fi întâmplat acolo, singura soluție viabilă este dialogul de la San Jose și propunerea lui Oscar Arias. Și aceste aspecte sunt mai importante ca niciodată. Putem spune că urmează alegeri în viitorul cât de cât apropiat, dar uh, dialogul acesta este foarte important și sperăm ca rezultatul să fie unul bun. Știm că noile împrejurări în care președintele Selaya se află în ambasada braziliană fac ca lucrurile să fie și mai complicate. Și tot ce pot să spun este că noi, Uniunea Europeană, ne declarăm solidaritatea față de cei care doresc să-și retrimită ambasadorii, dar nu pot acum, evident, să facă acest lucru. Va trebui să discutăm aceste lucruri, însă, deocamdată, cu oricine am vorbit, este foarte clar. Am avut chiar o întâlnire specială cu, pe subiectul Honduras și deci toată lumea este de acord că este important să-l sprijinim pe președinte pentru dialogul de la San Jose care să funcționeze și sigur să se identifice o soluție și niște repere care să fie respectate. Cu privire la Chile, Chile este una dintre țările cu care avem uh, relații care se dezvoltă foarte bine. Într-adevăr, lucrăm la o asociere pentru dezvoltare și inovare, care este în faza finală de dezvoltare. Acest acord se va axa în special pe energie, mai ales pe energie regenerabilă și pe aspecte legate de educație pentru a arăta faptul că avem relații strânse și pentru că putem să obținem rezultate bune cu Chile, care s-a apropiat de noi din ce în ce mai mult. Și ei doresc acest lucru și noi încercăm să le dăm tot ceea ce ne stă în putere. Sperăm că în ajunul finalizării acordului între Chile și Banca Europeană de Investiții vom găsi și o soluție în acest sens. În ceea ce privește standardele europene de televiziune, trebuie să recunosc că acolo am pierdut. Și am lucrat destul de mult la asta. Chiar eu personal am colaborat cu diferite țări, cu președintele, cu ministrii de externe și chiar cu ministerele de specialitate care erau responsabile. Însă știți că standardul în Brazilia este cel japonez și Brazilia a făcut un lobby foarte puternic în întreaga regiune și chilienii în cele din urmă au ales și ei soluția regională. Însă e adevărat că pentru noi nu este cea mai bună soluție posibilă. Cu privire la Libia. Întâi de toate, Dați-mi voie să vă spun că Libia este singura țară în care nu sau cu care nu aveam niciun fel de acord contractual și de aceea, după cum știți bine, am promis uh, atunci când s-a încheiat uh, situația aceea cu infirmierele din Bulgaria și am promis că voi încerca să obținem un mandat de la Consiliu. Și s-a întâmplat acest lucru și acum acordul cadru cu Libia este un obiectiv cheie cu noi pentru a putea să implicăm un dialog cu Libia pe mai multe subiecte și pentru a avea un dialog politic mai intens și o cooperare în domeniul dezvoltării economice și sociale, inclusiv Africa. Uh, știți că există aspecte importante legate de GLS și este foarte dificil să obținem acel acord de readmisie pe care l-am dorit cu toții realizat pentru ca noi să ne putem asigura că această chestiune a refugiaților este păstrată sub control. În ceea ce privește temeiul juridic, Dați-mi voie să vă spun că deocamdată e prematur să definim temeiul juridic în această fază a negocierilor. La finalul negocierilor și în funcție de conținutul acordului vom face propuneri care vor fi discutate și apoi adoptate de Consiliu sigur cu condiția ca tratatul de la Lisabona să fie ratificat și atunci Parlamentul va avea un rol mult mai important. Așa stau lucrurile deocamdată. E vorba de această problemă a refugiaților și acordul de readmisie, care ne complică puțin uh, viața, dar în rest negocierile aș spune că merg destul de bine. În ceea ce privește reforma Consiliului de Securitate, domnule Lambsdorff, aveți dreptate. Știm că acesta este una dintre principalele probleme la care am vrea să găsim o soluție. Știm însă în același timp că îmi cereți opinia și de aceea vă spun că în Consiliu nu există o poziție comună. Pozițiile statelor membre pot să spun că deocamdată nu au evoluat spre un punct comun aproape am reușit ca toate statele membre să fie de acord că e nevoie de o reprezentare mai largă. Și acest lucru a fost vizibil la întâlnirea G20, unde vedem că s-au pus bazele, dar încă nu avem uh, o bază suficientă, din păcate, fiindcă există multe state care se simt excluse și de aceea uneori nu sunt uh, așa dispuse să fie de acord cum ar trebui. A doua întrebare, referitoare la femei. Chiar eu personal am colaborat cu doamna Meghiro, secretarul general uh, adjunct, cu UNIFEM și așa mai departe. Cred că depinde de personalitatea care va conduce această structură vrem ca 13, 25 și 18, 30 să funcționeze. Deci rezoluțiile există, toată lumea este de acord cu ele, dar acum vrem să vedem și ceva concret, mai ales în ceea ce privește soluțiile post-conflict sau chiar cu privire la negocieri Ehm, nu sunt femei negociatori, aproape deloc. De exemplu, în Africa, în Ruanda, peste 50% din guvern și chiar 50% din membrii Parlamentului sunt femei. După conflict au înțeles că și femeile trebuie să aibă acces la aceste poziții și noi am încercat să ajutăm femeile să își constituie capacitatea necesară. Eu am făcut acest lucru ca ministrul de externe, alte state au făcut la fel și mă bucur să văd că în prezent femeile ocupă astfel de poziții. De aceea, nu mă opun acestor structuri atâta timp cât uh, vor avea o activitate coordonată cu celelalte. În ceea ce privește discursul lui Gaddafi, oare e nevoie să vă răspund? Doamna Cec, m-ați întrebat despre Mexic. Cu Mexic avem un dialog politic și privind drepturile omului de mult timp. Lucru foarte important și am vorbit adesea despre toate aspectele legate de uh, familii și vreau să spun că Mexic a făcut destul de multe în acest sens. Am uh, colaborat cu, mis, cu Departamentul Justiției, uh, i-am ajutat și la restructurarea forțelor de poliție, deci putem să spunem cel puțin că uh, sunt, participăm și noi foarte îndeaproape la acest proces. Uh, Știm din partea uh, autorităților din Mexic că încă mm, se confruntă cu multe probleme. Știți că există uh, criminalitate organizată, mai ales în zona, în regiunea frontierelor. Uh, lupta este una dură și nu este ușor. La fel în ceea ce privește drepturile omului, este un subiect la care, care acordăm mare atenție și către care um, alocăm fonduri mai multe pentru organizațiile care promovează și apără drepturile omului. La fel pentru Organizația Internațională a Muncii. E adevărat că prevederile uh, Organizației Internaționale a Muncii sunt respectate peste tot, nu sunt respectate peste tot, dar trebuie să încercăm să promovăm un dialog constant și uh, cred că acesta a fost un aspect cheie în dialogul și negocierile cu țările din America Centrală și cred că putem spune că, în fine, am obținut câteva rezultate. Nu tot ce ne doream, dar o serie dintre ele s-au realizat. America Centrală, Honduras, încă o dată, vrem să finalizăm negocierile cu America Centrală cât mai repede posibil. Și întrebarea este uh, când vom rezolva această problemă a bananelor. Odată ce se va rezolva, lucrurile vor evolua și în cele din urmă eu sunt convinsă că vom avea un rezultat pozitiv și apoi vom relua această problemă legată de Honduras pentru a vedea care este rezolvarea. Există mai multe opțiuni uh, viabile și încă nu s-a luat o hotărâre. S-ar putea ca Hondurasul să nu fie inclus sau putem să avem o poziție pragmatică prin care un fost membru care este acceptat de guvernul actual poate să se regăsească acolo la nivel tehnic. Dar oricum încă uh, nu s-a făcut alegerea finală. Am răspuns deja la întrebările referitoare la Iran. O întrebare care se repetă. Într-adevăr, domnule Atkins, s-au făcut eforturi pentru a implica Rusia și China în această discuție, dar încă nu am reușit. Am spus însă că dialogul este ceea ce ne interesează și la final vedem dacă putem obține ceva. Uh, în ceea ce privește Afganistan și Pakistan, alegerile nu sunt pe deplin acceptate. Important este să, că avem o misiune de observare a alegerilor. Știți că a, uh, am făcut aceste lucruri în condiții foarte dificile. Generalul Morio, fostul dumneavoastră coleg, a făcut o treabă foarte bună, sunt foarte mândră de asta, dar în același timp au fost și fraude electorale și de aceea le-am cerut uh, afganilor ca cel puțin să își promoveze propriile legi și propriile prevederi legale. Au Comisia pentru Plângeri Electorale, care a fost sesizată și care acum trebuie să analizeze fiecare plângere care a fost înregistrată, fiecare sesizare. Este un proces care încă se derulează și la final vom hotărâ dacă putem accepta rezultatul activității acestei comisii. Și apoi să vedem cum putem colabora cu guvernul afgan, fiindcă aceasta este cea de-a doua chestiune importantă cu privire la strategie. Ce putem face pentru a consolida și îmbunătăți strategia? Știți că există un document pe care Consiliul și Comisia îl elaborează cu privire la Afganistan încercăm să lucrăm uh, mai mult pe dezvoltarea rurală și, de asemenea, să uh, luptăm împotriva drogurilor, a producției de opium. Uh, de asemenea, ne axăm pe construirea de capacități instituționale și așa mai departe. Cu privire la Pakistan, într-adevăr, pe bună dreptate, ați menționat, așa cum am făcut-o și eu, că Pakistanul este una dintre țările cheie. Am participat și acolo la misiuni de observare electorală. Domnul Galas a fost șeful misiunii și a lucrat în niște împrejurări foarte dificile. Dar putem spune că acum există un guvern democrat care încearcă să facă tot ce poate și aș spune că au reușit să depășească cu succes problemele din zona talibanilor și acum, evident, trebuie să le oferim tot sprijinul de care au nevoie pentru a se dezvolta durabil. Noi, la nivelul Comisiei, am făcut tot ce ne stă în putere și vă garantez că vom continua acest lucru cu orice este nevoie. Ne vom implica în domeniul educației, a construirii de capacități instituționale, un lucru foarte important pentru toate aceste țări. Trebuie să ajutăm de asemenea la construirea unui sistem de uh, asigurări medicale și așa mai departe. În calitatea mea de comisar pentru afaceri externe, veți vedea că am o problemă și anume nu avem suficiente fonduri. E nevoie de mult mai multe fonduri ca să realizăm tot ce dorim. Lucru relevant pentru toate aspectele. Spun asta pentru că în viitor va trebui să ne gândim la aceste lucruri când uh, vom structura capitole bugetare. E prea devreme acum, sigur. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, l-ați menționat pe Tony Blair. Vreau să vă spun că eu sprijin uh, poziția și activitatea lui Tony Blair, pentru că, după părerea mea, partea economică pe care o face, și ăsta e mandatul său, este una foarte importantă. Știm cu toții de ce este nevoie, știm foarte bine pentru că păstrăm o legătură foarte strânsă cu el, cu biroul său și oamenii noștri încearcă să facă același lucru. Și anume să încercăm să demarăm proiecte, măsuri care să fie puse eficient în aplicare. Încercăm să deblocăm toate blocajele existente. E un lucru foarte dificil și îndrăznesc să spun că acum există o creștere de 7% în West Bank și asta arată că s-a înregistrat un progres. trebuie să se lupte acum împotriva lipsei de siguranță pentru a crește dezvoltarea economică și președintele Abbas trebuie să se bucure de sprijinul populației în acest sens. Domnule Petering, am să vă răspund în germană. Aveți dreptate, sunt de acord. Dacă nu va uh, fi pace, consecințele în Orientul Mijlociu vor fi foarte grave în ceea ce privește dialogul nostru cu lumea arabă. Dar vor fi probleme în întreg Orientul Mijlociu, la toate nivelurile și în toate sectoarele. Și de aceea e nevoie să continuăm să facem ceea ce facem deja de 15 ani în această parte a lumei și anume tot posibilul pentru a aduce ambele părți la masa negocierilor. Vă spuneam cât este dificil să facem acest lucru. Știm că Israelul continuă cu politica acelor așezări, uh, nu s-a oprit aceasta, Știm că senator Mitchell, uh, senatorul american, va merge în vizită acolo în regiune. Toată lumea încearcă să găsească o soluție pentru ca toate părțile să vină la masa negocierilor și sperăm că în 15 octombrie sau în jur de 15 octombrie să se obțină ceva. Ați văzut probabil și în declarație că noi, în calitate de quartet, suntem cu toții de acord pe această poziție și rezoluțiile Națiunilor Unite menționate sunt cele care se găsesc în declarația 8, 3, 7, 97 și așa mai departe, pe care le cunoașteți cu toții și în care uh, cred că se acoperă toate aspectele. Trebuie să uh, profităm de acest nou impuls adus de noua administrație americană. Lucru valabil și pentru izraelieni și palestinieni. Vă mulțumim, doamnă comisar, răspunsuri foarte concise. Acum trecem la a doua rundă de întrebări și încă o dată vă recomand să respectați timpul alocat și să nu puneți, dacă e posibil, mai mult de două întrebări pe intervenient, fiindcă trebuie să avem suficient timp pentru a răspunde la toate întrebările. Două minute are uh, cuvântul domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, mulțumesc pentru ceea ce ați spus și anume că Pakistanul este un uh, stat foarte important pentru noi și trebuie să ne asigurăm că rămâne pe linia de plutire. Trebuie să ne ocupăm de programele de acolo, după alegeri am uh, dorit să ne asigurăm că putem consolida structurile democratice. În privința Afganistanului, știu că circumstanțele sunt dificile, așa cum erau și în Pakistan anul trecut și aș vrea să știu dacă domnul Morion a reușit să desfășoare aceleași acțiuni, aceleași misiuni de observare ca să putem avea o idee clară privind uh, caracterul democratic al celor întâmplate acolo. M-ar interesa dacă el se ocupă de această problemă. Știu că de mult timp se desfășoară negocieri cu Ucraina privind un nou acord. Și după cum uh, știm cu toții, vor urma alegeri, ceea ce va atrage atenția, va monopoliza, de fapt, atenția tuturor. Aș vrea să știu uh, în ce stadiu sunt negocierile noului acord cu Ucraina. Mulțumesc pentru că ați respectat timpul de vorbire, domnul Roucek, și trebuie să vă mai spun și că am închis lista vorbitorilor. Pentru că este aproape ora 4 și dacă mai doriți să luați cuvântul, veți avea și alte ocazii. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări scurte. Una în legătură cu Iranul. Ați menționat voința americanilor de a purta un dialog, pe de o parte, și pe de altă parte, problemele legate de uh, uraniul îmbogățit și testele privind uh, rachetele nucleare. Eu aș adăuga și o a treia dimensiune și anume societatea civilă din Iran, pentru că mă tem că în următoarele zile și în următoarele săptămâni vom vorbi numai despre sancțiuni și vom uita complet societatea civilă. Deci aș dori să știu ce credeți despre toate acestea. Și mai am o întrebare. Sunt niște evoluții foarte pozitive în relațiile dintre Turcia și Armenia și v-aș ruga să comentați și să ne spuneți ce facem noi în acest domeniu și dacă îi putem ajuta mai mult. Mulțumesc, mulțumesc domnule Rocek, are cuvântul domnul Kelam. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Vă împărtășesc îngrijorarea legată de veștile alarmante din Iran. În uh, ultimele zile, preța, presa internațională a avut o atitudine destul de întunecată, chiar cinică, față de perspectivele evoluției controlate de acolo. Ne, tocmai ne-ați spus că nu am ajuns încă la sancțiuni. Nu suntem încă de acord în legătură cu sancțiunile. Se pare că până acum regimul din Iran a pus uh, niște baze și anume consideră că ei sunt cu un pas înaintea noastră și noi nu facem decât să reacționăm la ce fac ei. Aș vrea să știu dacă v-ați gândit la posibilitatea ca peste câțiva ani să fim confruntați cu o situație nouă și anume Iranul să aibă arme de distrugere în masă și rachete pentru a le trimite oriunde. Cum vom reacționa? A, cea de-a doua opțiune este una mai pozitivă și cred că trebuie să fim pregătiți și pentru asta. Cu 20 de ani în urmă, nimeni nu era pregătit să creadă că Uniunea Sovietică se va dezintegra și va dispărea, însă acest lucru s-a întâmplat. Iar demonstrațiile de anul acesta arată cât se poate declar că regimul din Iran este unul foarte fragil. Aș dori să revin la întrebarea colegului Roucek ce vom face în legătură cu societatea civilă din Iran? Cum le vom da sprijin politic și moral? Mulțumesc, domnule Kelam. Dăm cuvântul doamnei Boscurt. Dank u wel, voorzitter. Uh, aan mijn extra dank dat ik als voorzitter van de Centraal... Mulțumesc, domnule președinte. Mai ales pentru că eh, ne-ați permis să punem și o întrebare în legătură cu Hondurasul. Aș vrea să, să aud uh, de la dumneavoastră ceva în legătură cu strategia noastră, pentru că ați spus că mai degrabă ar trebui să avem una pe termen mediu decât pe termen lung. Am văzut imagini la televizor, în mass media, în legătură cu uh, represaliile la adresa protestanților, protestatarilor, mă scuzați. Acordul de asociere a fost negociat, dar aș vrea să știu dacă nu se poate găsi o soluție mai repede prin intermediul acestui acord și, de asemenea, pentru a fi ajutat președintele pentru a se consolida poziția lui la masa negocierilor. Vă rog să ne dați mai multe detalii despre Honduras. Mulțumesc, doamnă Boscurt. Are cuvântul domnul Brock. Două minute. Äh, Frau äh, Kommissarin, äh, gestatten Sie mir zwei... Doamnă comisar, am două întrebări scurte. Una în legătură cu Afganistanul. O întrebare care ne interesează pe toți. Este vorba de problemele legate de rezultatele alegerilor care arată că obiectivele noastre sunt limitate, pentru că primul obiectiv fusese lupta împotriva Al-Qaeda. Celelalte obiective s-au adăugat după aceea. Aș vrea să știu dacă în situația actuală nu ar fi mai bine cumva să ne întrebăm ce în obiective ne-am fixat și ce obiective ar trebui să ne fixăm. În legătură cu misilele și cu dezarmarea, s-a constatat o evoluție interesantă a relațiilor uh, între SUA și Rusia, în legătură cu Cehia, Polonia și Iranul, dar și cu axele de negociere. Presiunea pentru extinderea NATO nu mai este atât de mare ca până acum, ceea ce are consecințe asupra politicii de vecinătate a Uniunii Europene. în așa fel încât am putea să profităm de această situație ca să obținem o mai mare înțelegere din partea rușilor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Van Balen, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o întreb pe doamna comisar tot ceva în legătură cu Iranul. Suntem duși de nas de mulți ani încoace. Iranul lucrează la obținerea unui dispozitiv nuclear, avem dovezi în plus acum, și aș vrea să știu ce fel de sancțiuni pot exercita presiuni reale asupra Iranului acum. Sunt multe sancțiuni și eu le susțin, dar ce putem face realmente? Puteți să spuneți mai specific? Sunt de acord că ar trebui să ajutăm pe palestinieni să ducă o viață normală, însă asta implică și combaterea terorismului. Trebuie să-i susținem pe palestinieni și pe israelieni care sunt moderați pentru a combate terorismul în regiune și în lume. În cele din urmă, în legătură cu Honduras, în primul rând, s-a uh, încălcat ordinea constituțională, ceea ce nu, a fost, nu e un motiv justificat pentru o lovitură de stat, desigur, dar nu am putea oare încerca ca uh, alegerile de la sfârșitul lunii noiembrie să fie o reușită? ar fi poate mai important decât dacă se întoarce de la ea în funcție sau nu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van Balen. Are cuvântul domnul Kiel Nielsen. Merci. Doamnă, mulțumesc. Aș dori să abordez o temă care încă nu a fost menționată. Este vorba de Comisia de Anchetă a ONU, condusă de judecătorul Richard Goldstein, care și-a prezentat raportul în legătură cu evenimentele din ianuarie 2009 din Gaza și am să citez cuvintele judecătorului, acte similare cu crimele de război, chiar în unele circunstanțe crime împotriva umanității au fost comise de către forțele armate israeliene. Comisia uh, de anchetă cere statului suveran Israel să deschidă o anchetă independentă, conform criteriilor internaționale referitoare la aceste încălcări, și să prezinte în timp de șase luni rezultatele acestor anchete și, de asemenea, urmărirea pe care intenționează statul israelian să o întreprindă împotriva autorilor acestor crime de război. De asemenea, trebuie abordate numeroasele încălcări ale drepturilor omului efectuate de către Israel. De asemenea, se cere să se termine asediul fâșiei Gaza și să fie eliberați prizonierii, mai ales copiii prizonieri care sunt foarte numeroși. Știm tot ce s-a făcut pe plan umanitar de către Uniunea Europeană pentru a se atenua suferința populației palestiniene. Însă întrebarea mea, doamnă comisar, este următoarea. Ce ați făcut dumneavoastră și ce a făcut Uniunea Europeană în cadrul acestei relații cu autoritățile israeliene pentru a, ca aceasta să răspundă așteptărilor Comisiei de Anchetă a ONU? Și ce are de gând să facă Consiliul? se va sesiza față de acest raport? Noi sperăm că da și sper că vom putea asista la începutul sfârșitului erei impunității. Mulțumesc! Grazie, onorevole Kinlinsen, e chiude. Mulțumesc! Aici se încheie a doua rundă de întrebări cu uh, domnul Van Orden. Două minute. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i urez un călduros bun venit, doamne comisar. Mă bucur să aud remarci atât de pozitive în legătură cu relațiile transatlantice, însă întrebarea mea se referă la altceva. Vreau să întreb ceva în legătură cu Sri Lanka, care trece printr-o perioadă dificilă de readaptare după actele teroriste care au avut loc acolo. Noi am dorit să fie susținuți toți cei care au trăit în uh, zone periclitate. Sigur că drepturile omului sunt în joc, mai ales în uh, taberele, în larele în care s-au dus cei din zonele, în care au fost duși cei din zonele de conflict. Cred că ar trebui să facem tot ce putem ca să ajutăm poporul din Sri Lanka prin guvernul ales democratic. Se pare că în loc de aceasta, noi ne străduim să le facem viața și mai grea. Și când respectăm cererile unor elemente de diaspora care încă țin de LLT. Aș crede că la ora actuală e cazul să acordăm mai multă asistență umanitară și să nu punem în pericol relațiile Sri Lanka cu democrațiile occidentale. domnule comisar, cum facem să ajungem la o situație mai productivă și mai pozitivă? Mulțumesc! Grazie, onorevole Van Orden. La par... Mulțumesc, domnule Van Orden. Dăm acum cuvântul doamnei comisar pentru do al doilea tur de răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a răspunde la prima întrebare, cred că generalul Morion a încercat să aplice metoda obișnuită. Știm că uh, este foarte greu, mai ales în sud și în est. În orice caz, peste 8.000 de afgane au fost formați și cu toate acestea în sud și în est, participarea electorală a fost foarte scăzută. În nord și în vest, participarea a fost uh, mult mai bună decât în sud și est. S-au constatat într-adevăr un număr mare de nereguli și Singura posibilitate era ca afganii să aplice regulile pe care le-au adoptat ei înșiși. Asta am cerut și noi și asta a cerut și generalul Moriu. Cu alte cuvinte, ca această comisie care uh, primește plângerile să le poată analiza pe toate. Ori această fază a analizării plângerilor încă nu s-a încheiat, după aceea vom putea vedea uh, dacă președintele Karzai a fost ales în primul tur de scrutin sau dacă trebuie să plecăm de la principiul că e nevoie de un al doilea tur de scrutin sau să vedem dacă e posibil un acord cu guvernul. Au fost uh, lansate mai multe idei, însă deocamdată nu sunt decât uh, niște idei. Am putea pleca cu ipoteza unui președinte, președintelui Karzai și a primului ministru Abdullah Deocamdată însă nu vă pot spune nimic în plus. Am uh, contacte foarte strânse cu uh, domnul Morion. Acesta a dat dovadă de foarte mult curaj, ca și echipa domniei sale, și cred că a făcut uh, totul pentru a aplica metoda necesară. În ceea ce privește Ucraina, acum două zile la New York s-a întrunit Troica, Uniunea Europeană, Ucraina și am vorbit despre stadiul negocierilor. Acordul de liber schimb nu va putea însă să fie încheiat probabil înainte de sfârșitul acestui an, chiar dacă ucrainenii doresc acest lucru. Va avea loc un summit înainte de Crăciun și cred că ambele părți vor fi supuse la o presiune importantă. Știți foarte bine că vor avea loc uh, alegeri și întrebarea este dacă Parlamentul ar putea adopta reforme importante înainte de alegeri. Probabil că nu și ucrainenii sunt destul de realiști în această privință. Cât privește uh, societatea civilă în Iran, Vă asigur că facem tot posibilul pentru a menține contactele cu societatea civilă iraniană. Încercăm să ne concentrăm pe sectoarele care sunt mai puțin sensibile, medicamentele, refugiații, toate acele domenii în care există interese comune uh, ale Uniunii Europene și ale iranienilor pentru a conlucra. Știți că dorim să obținem progrese în privința unor subiecte cum este mass media sau televiziunea, un uh, site web în farsi și schimburi de studenți. Programul uh, Erasmus Mundus este deschis și studenților iranieni și, uh, de asemenea, salutăm vizitele ziariștilor și ne dorăm, dorim să lucrăm cu actori Uh, neguvernamentali. Încercăm să facem uh, cât mai multe. Domnul Mangarelli s-a deplasat la Teheran pentru a discuta despre toate aceste proiecte și pentru a arăta că ele sunt uh, deschise. Însă problema rămâne spinoasă. Relații între Armenia și Turcia. Suntem bucuroși să constatăm deschiderea aceasta mai ales uh, pe plan uh, diplomatic, uh, există acum contacte diplomatice, însă tot ceea ce este stabilit pe hârtie trebuie să fie și ratificat, nu va fi aplicat imediat. Însă, în orice caz, începuturile sunt bune am explicat uh, armenilor că ne dorim să se facă și mai multe progrese în ceea ce privește Nagorno-Karabakh între Armenia și Azerbaijan și știm foarte bine că uh, totul este uh, ca acordurile să fie puse în practică. Pentru domnul Chelam acum. Este adevărat că până acum Iranul este cel care a dictat uh, ritmul și stadiul negocierilor. Înainte de alegerile din Iran, știam că nu se poate face nimic. Știm cum s-au desfășurat alegerile și care au fost consecințele. Trebuie să acordăm o șansă dialogului. Cred că ne-am bucurat cu toții că acest uh, dialog să aibă rezultate pozitive. Chiar dacă știm că toate astea durează foarte mult timp. În orice caz, pentru prima dată am obținut un răspuns, fie el și foarte general, din partea Iranului. Pentru prima dată, de asemenea, după 8 ani, Statele Unite sunt gata să discute cu iranienii și este ceea ce solicită iranienii de multă vreme. E, deci, o etapă importantă. Haideți să vedem care va fi rezultatul acestor discuții. Trebuie să avem răbdare, însă sigur că și răbdarea noastră are niște limite. Se pregătesc uh, sancțiuni. Ce fel de sancțiuni? Înghețarea activelor, interzicerea vizelor. Toate aceste măsuri trebuie pregătite și uh, reflectăm la aceste măsuri. Să încercăm însă să edificăm o nouă politică. Manifestațiile au arătat foarte clar care sunt uh, tendințele din uh, carul populației iraniene. Știți chiar mai bine decât mine uh, cum se petrec lucrurile și Uh, nu știu dacă se vor petrece schimbări pe termen uh, lung, însă cu toții sperăm că uh, se va instaura democrația. Acordul de asociere cu Honduras acum nu este un mijloc de presiune. Toate țările din America Centrală, Costa Rica și altele doresc să obțină un acord și cred că colegii noștri spanioli speră și ei că se va semna acest acord. Însă, mai întâi trebuie să rezolvăm problema bananelor. Este o problemă comercială foarte dificilă. S-au purtat negocieri cu țările ACP ieri și alaltă ieri. Urmează negocierile cu țările din America Latină și uh, nu este ușor uh, să discutăm cu Panamaul. Domnul Ashton s-a deplasat la Washington pentru a discuta despre Chiquita. După cum știm foarte bine, nu sunt comisar pentru comerț, dar știm că lucrurile acestea joacă un rol important. Și apoi, după ce se rezolvă problema bananelor, vom discuta din nou din punct de vedere politic și există mai multe opțiuni pe care le putem avea în vedere. O opțiune este ca Hondurasul să nu fie inclus. O altă opțiune este să se ajungă la o soluție pragmatică între diferitele părți, însă încă nu s-a ajuns aici. Pentru domnul Brock acum, în ceea ce privește Afganistanul, cred că Ideea este de a lupta împotriva mișcărilor extremiste din rândul talibanilor. Pe de altă parte, nu cred că ar fi posibil sau corect să ne retragem din Afganistan. Situația din Afganistan este dificilă, în special după alegeri. Nu suntem siguri de rezultatul alegerilor și cred că Ceea ce trebuie să facem este să avem o abordare mai coordonată în cadrul comunității internaționale pentru a stabiliza această țară. Și nu vorbim doar despre acțiuni militare, ci și acțiuni civile. Am fost întotdeauna conștienți uh, de aspectul civil și investim din ce în ce mai mult în acest aspect. În sfârșit, în ceea ce privește uh, dezarmarea, nu am uh, constatat consecințe pozitive uh, pentru politica de vecinătate. Există progrese în ceea ce privește relația între Rusia și Statele, și Statele Unite, și sperăm că încrederea va crește, ceea ce va fi pozitiv. În ce privește sancțiunile, poate înghețarea vizelor, uh, reflectăm în continuare la aceste sancțiuni și în ceea ce privește Palestina, sigur că dorim să luptăm împotriva terorismului și palestinienii au demonstrat că încearcă să lupte împotriva terorismului. Sigur că întotdeauna se pot face mai multe eforturi, însă e important faptul că Israelul a, este important ca Israelul să înceteze uh, colonizarea. E nevoie de toate aceste eforturi pentru a se ajunge la pace în Orientul Mijlociu, după cum spunea și domnul Pöterin. În ceea ce privește Hondurasul, o soluție pot fi alegerile, însă în ce condiții? Comunitatea internațională încă reflectă la acest lucru, precum și Uniunea Europeană. Trebuie să se respecte acordul Oscar Arias San Jose. Din păcate, după cum știți, Până în prezent, o parte sau alta a refuzat întotdeauna uh, dialogul. În orice caz, vom observa aceste alegeri. În ceea ce privește raportul Goldstone, acest raport va fi discutat în uh, cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului la Geneva. De fapt, chiar astăzi, pe 29 septembrie, urma să fie discutat și uh, sigur că subliniem cât de importante sunt măsurile pentru a se sancționa respectarea drepturilor uh, omului și dreptului, dreptului umanitar. Și o ultimă întrebare în ceea ce privește Sri Lanka. Aș vrea să vă spun, domnule Van Orden, că am uh, cooperat în permanență cu Sri Lanka. Nu am întrerupt sprijinul umanitar, încă cooperăm cu această țară și mâine după masă mă întâlnesc cu fratele președintelui pentru a vedea dacă putem uh, coopera. Trebuie, pe de altă parte, să ne asigurăm că se respectă drepturile omului și uh, Uh, adesea, drepturile omului nu au fost respectate, ceea ce este clar. Investigația oficială a arătat acest lucru. Sperăm că atitudinea sri lankeză va fi constructivă, însă trebuie să privim în față realitatea. Am încercat să fac multe pentru Sri Lanka, însă de multe ori nu am fost uh, ascultată. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie, comisario. Mulțumim, doamnei comisar, și acum trecem la ultima rundă de intervenții. Ah, dobbiamo ulteriormente contingente. Îmi cer scuze, dar uh, din nou va trebui să limităm timpul și mai mult la un minut și jumătate. Domnul Cucan, prima întrebare. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. O întrebare. Ați vorbit despre importanța parteneriatului strategic între UE și America Latină și despre nevoia de a dezvolta și cultiva aceste colaborări pe viitor. Știm totuși că America Latină nu este o regiune omogenă. Vorbim de țări diferite, guverne și regimuri diferite. De exemplu, Hugo Chavez și Venezuela. Întrebarea mea este dacă sau cum a fost luat în considerare acest aspect la elaborarea noii strategii viitoare pentru colaborarea cu America Latină. Înțeleg că nu puteți să intrați în detalii, dar măcar o sugestie, un comentariu. Dacă nu se poate nici atât, înțeleg. Mulțumim domnului Cucan, ați respectat perfect timpul. Acum domnul Obiols, un minut și jumătate. În ceea ce privește uh, relația cu America Latină, cred că avem niște relații foarte bune. Trebuie să recunoaștem rolul foarte bun jucat de comisie în acest sens. Aș vrea totuși să menționez un aspect care devine din ce în ce mai important în ultimii ani. Există două acorduri de asociere cu două țări, Mexico și Chile, și acestea sunt în vigoare de mult timp, funcționează bine și apoi mai există trei procese de negociere la nivel subregional care evoluează foarte lent, cel puțin atâta cred că putem recunoaște. Și eh, cred că aceste chestiuni ridică semne de întrebare în ceea ce privește metoda și viziunea strategică, sunt foarte bune pentru intensificarea integrării regionale și subregionale, dar aș spune că lucrurile devin și rigide. Viziunile strategice sunt ca un parfum, miros bine, dar nimeni nu ar vrea să le bea. Și cred că trebuie să avem în vedere acest lucru când vorbim despre negocierile subregionale. Nu o să vă întreb care sunt detaliile comunicării, dar vreau părerea dumneavoastră personală. N-a venit oare momentul să avem o atitudine mai permisivă? În acest sens, mulțumim. Acum uh, ia cuvântul domnul Arlache, un minut jumate. Îi mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Am două întrebări scurte. Prima referitoare la dezarmare. Ne puteți da câteva detalii cu privire la chestiunile legate de dezarmare, care, așa cum au fost ele abordate la Națiunile Unite? Și în al doi, a doua întrebare referitoare la Afganistan. Spuneți că această chestiune a guvernului va fi abordată cu mare seriozitate. Vreau să vă întreb dacă știți că acel guvern se confruntă cu probleme mari de corupție, că cel puțin trei persoane cheie de la cel mai în alt nivel, fostul ministru al apărării, președinte și fostul general Tostum, toți sunt cunoscut ca traficanți de droguri. E o mare problemă pentru că noi avem soldați acolo care își riscă viețile și totuși se promovează astfel de minciuni. Mulțumim domnului Arlachi și acum domnul Tano cu un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut pe doamna comisar și să mă refer la acest fenomen de rapproșmă între Turcia și Armenia. Într-adevăr, există probleme. Am vizitat ambasada Armeniei astăzi și ambasadorul este preocupat de posibilitatea ca ambasadorul turc să încerce blocarea ratificării acordului a tratatului internațional. E vorba de o regiune de uh, instabilitate și trebuie să ne preocupe. Vreau să vă reamintesc ceva ce mi-ați spus în trecut, și anume că ceva se va face pentru a implementa raportul IMP referitor la un program de construire uh, neutră a societății civile în Nagorno-Karabakh. E bine, Uniunea Europeană nu este prezentă acolo și cred că Trebuie să facem ceva dacă dorim să avem o prezență mai puternică și dacă vrem să așteptăm la stabilizarea Caucazurilor de, Caucazului de Sud. Ieri m-am întors din Crimea și vreau să vă spun încă o dată că nici acolo UE nu are nicio prezentă, prezență. Uh, putem spune că rușii domină tot, uh, există temeri că și China va ocupa uh, toate posibilele poziții și aș vrea să ne gândim să ne axăm și pe Crimea, care este o zonă cu un potențial de conflict foarte mare. În ceea ce privește India, negocierile evoluează foarte lent și aș vrea să știți ce părere aveți despre Asia de Sud în general și cum putem să ne intensificăm relațiile cu țările de acolo. Domnule Tanoc, nu v-ați respectat timpul. Acum dăm cuvântul uh, doamnei Luzing, un minut jumate. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, Ja, Frau Kommissarin, Sie haben... Am uitat să pornesc microfonul, spune doamna Lozing. Doamna comisar, ați răspuns la multe întrebări referitoare la Honduras. Însă, nu înțeleg clar care este atitudinea dumneavoastră, deci revin cu o întrebare. Care este poziția UE cu privire la Puci? Va fi condamnat și dacă da, va exista o rezoluție UE în acest sens? Dacă nu, de ce nu? S-a discutat despre măsuri, însă toate au fost foarte vagi. UE ar putea să intervină. De exemplu, ar putea să uh, trimită acasă diplomații din Honduras. Vă gândiți la aceste posibilități? Dacă nu, de ce nu? Și o întrebare. Toate programele care uh, sprijină organismele de stat care au fost uh, implicate în puci vor fi înghețate aceste programe? Și dacă nu, de ce nu? Mulțumim doamnei Luzing. Și acum are cuvântul domnul Weigel, un minut jumate. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența în Parlamentul European, doamnă comisar. Slovena este o limbă destul de dificilă, dar este o limbă oficială, așa că am să o folosesc pentru întrebarea mea. Astăzi, în Parlamentul European, vin participanții la Forumul European al Națiunilor pentru a se întâlni cu deputații. Eu am o întrebare referitoare la minoritățile etnice. Minoritatea slovenă din Carintia. Am discutat cu deputații sloveni și austriași care sunt preocupați de această situație. Ce poate face Comisia și Uniunea Europeană pentru ca Austria să respecte uh, principiile legislației sale naționale care stabilește drepturile minorității slovene acolo, fiindcă dacă um, drepturile lor ar fi fost respectate, nu ar fi venit aici. Mulțumim domnului Weigel și acum cu ultima întrebare, în acest ultim segment de întrebări, uh, domnul Menendez del Vale, un minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Ferrero Valdes. Înainte de toate, dați-mi voie să vă felicit încă o dată pentru uh, faptul că ați fost de acord să veniți aici și ne-ați vorbit cu atâta convingere la începutul mandatului. Cu privire la Iran, o întrebare concretă. Vreau să știu dacă, în ceea ce privește uh, negocierile, aveți întrebări cu privire la tipul de sancțiuni care se pot uh, sugera N-am să insist cu privire la rolul jucat de China și Rusia, fiindcă l-ați menționat dumneavoastră, dar aș vrea să știu ce părere aveți despre rolul Indiei cu privire la sancțiuni, care, dacă este în afara Consiliului de Securitate. Și apoi, uh, pirateria internațională, mai ales în Oceanul Indian, pe care o cunoașteți foarte bine. Întrebarea este, independent de acțiunile concrete ale statelor membre pe care le cunoaștem, ce știți cu privire la abordarea seriozității acestei probleme și la posibilitatea de a se înrăutăți situația pirateriei în Oceanul Indian. Ce știți că se va face în acest sens? Am încheiat discuțiile și acum doamna comisar are cuvântul pentru a da ultimele răspunsuri. Prezident. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, da, e adevărat că nu toate statele din America Latină sunt uh, omogene. Statele acestea sunt foarte diferite și au guverne foarte diferite. Însă noi am încercat până acum să avem un fel de abordare pe mai multe măsuri care să se refere la fiecare stat din strategia globală. Aș spune că aceasta completează abordarea regională cu o dimensiune bilaterală. Cred că până acum este exact uh, aceeași abordare la care făceați și dumneavoastră aluzie. Asta am și făcut. Domnule Obiols, într-adevăr, uneori acordurile bilaterale au fost mult mai uh, reușite decât cele regionale. Însă, pe de altă parte, cele regionale au fost cele care au implicat pentru prima dată diferitele regiuni, cele din America Centrală și cele din Oceanul Indian. Uh, comunitatea andină, apoi Ecuador, apoi Bolivia, și asta în legătură cu America Centrală, apoi în legătură cu Honduras, poate Nicaragua. Deci întotdeauna a fost ceva regional, însă până acum am reușit întotdeauna să depășim dificultățile. Chiar dacă nu este cazul, avem și o oarecare flexibilitate, mai ales în legătură cu statele din comunitatea andină. Am arătat că după ce uh, negocierile au ajuns într-un impas, s-a hotărât să se uh, facă o abordare pe două niveluri, actualizându-se dialogul uh, din 2003 și acordul de cooperare și, pe de altă parte, s-a negociat un acord multipartit de uh, cooperare cu cât mai multe state din regiune. Negocieri cuprinzătoare și compatibile cu prevederile OMC. Deci, există în același timp un obiectiv final al acordurilor de asociere de pline după negocierile care s-au încheiat chiar săptămâna viitoare, între, săptămâna trecută, între 21 și 25 septembrie, Bolivia nu a participat, Ecuadorul s-a retras, însă acum ajungem la final. Multe capitole sunt încheiate sau aproape încheiate. Însă o încheiere reușită, după cum spuneam, uh, reprezintă mai întâi un acord în legătură cu bananele la Geneva și apoi interesul cheie Uh, știți bine, este deținut de Columbia în problema bananelor. Trebuie să vedem cum jonglăm cu toate acestea. Dar dacă trebuie să fim flexibili, vom fi flexibili și același lucru e valabil și în cazul Hondurasului. După ce se va rezolva chestiunea bananelor, Honduras fiind o problemă, va trebui să găsim o soluție mai flexibilă și să acționăm împreună cu ceilalți. Însă trebuie să spunem că ne mulțumește faptul că, de exemplu, acum Ecuadorul se va întoarce la masa negocierilor. Iată un aspect pozitiv. Deci, vedeți, e greu, însă noi facem tot ce putem pentru a ne adapta. În legătură cu Afganistan, știu că există o problemă de guvernare și că aceasta este esențială și știu și că corupția este, din păcate, uh, Uh, foarte, foarte mare în Afganistan. De aceea facem mult pentru a dezvolta capacitățile, sistemul judiciar, facem un nou, un nou program pentru judecători și procurori. Toate acestea durează, însă aveți dreptate, ar trebui să uh, fie un subiect asupra căruia să decidă toate statele din Uniunea Europeană, și anume să fie pedepsiți cei corupți. În legătură cu Turcia și Armenia, sper, după cum a spus și domnul Tenac, că ratificarea se va face și vom face tot ce va fi nevoie să facem. Îi vom încuraja și poate vom face chiar o rezoluție și chiar un document din partea Parlamentului ar fi binevenit. În legătură cu societatea civilă și cu Nagorno-Karabakh, vreau doar să vă spun că eu am încercat foarte mult să contribui la aceste proiecte. Însă Întotdeauna apar blocaje între părțile implicate. A existat chiar ideea de a merge acolo, însă dificultățile au apărut mai întâi de o parte, apoi de cealaltă. Într-adevăr, eu am menționat acest subiect la New York, însă nu avem rezultate bune. Când am fost în Azerbaijan, eu am discutat chiar cu președintele pentru a uh, deschide mai multe posibilități. Însă, din păcate, întotdeauna există diferite interese în joc și din acest motiv nu totul se rezolvă. Poate au acces mai bun. Însă noi am făcut tot ce am putut și încă mai continuăm, nu am renunțat. În legătură cu Ucraina am avut o delegație din Crimea în vizită acum patru sau cinci săptămâni și am fost de acord cu președintele Iușcenco că vom face mai multe în privința Crimeei. Însă este nevoie de timp. Dar suntem conștienți de ceea ce ați spus, suntem conștienți de faptul că trebuie să facem mai multe, că trebuie să fim mai prezenți în Crimea pentru a ajuta la stabilizarea situației, pentru că nu este o situație ușoară. Referitor la India, acordul de liber schimb este întotdeauna unul dificil. Nu sunt comisar pe liber schimb, dar pot să vă spun că acestea sunt cele mai dificile acorduri pentru că e nevoie de un echilibru între ce dai și ce primești și sunt multe detalii de pus la punct. Însă, în general, vă pot spune că pentru noi contează foarte mult să avem India ca, un, ca partener strategic. Vom avea un summit pe toate aceste teme și vor și va trebui să vedem înainte de summit cât de, cât de departe am ajuns India este, joacă un rol din ce în ce mai important, însă unor se arată uh, recalcitrantă în anumite domenii, de exemplu în domeniul schimbărilor climatice, pentru că nu au ajuns exact în poziția în care ne-am dorit noi să-i vedem, dar vom vedea ce se întâmplă la Copenhaga. Doamnă Lözing, în încheiere, în legătură cu atitudinea față de Honduras. Sigur că am condamnat de mult lovitura de stat din Honduras, am înghețat contactele politice și în ceea ce privește contactele diplomatice, le-am înghețat și pe ele și am suspendat toate programele legate de guvern, însă nu și programele legate de societatea civilă. Așadar, totul s-a exprimat cât se poate de clar. În legătură cu minoritățile, știți că în Uniunea Europeană există o convenție pentru minoritățile naționale. Exist, mă scuzați existența, aceasta ar fi dificilă. Sunt multe chestiuni naționale care trebuie respectate de o parte și de alta. La întrebarea domnului Menendez del Valle, cred că v-am spus că s-ar putea îngheța activele sau s-ar putea pune interdicții de viză. Sunt diferite idei exprimate, dar nu am concretizat încă nimic. În legătură cu pirateria, acesta este un nou fenomen îngrozitor. Cine ar fi crezut că așa ceva e cu putință cu câțiva ani în urmă? Însă ce contează este nu numai să combatem pirateria în larg, ci și uh, pe sol, pe țărm. Știți uh, că colegul meu, lui Michel, și acum colegul Carl de Gucht fac foarte multe în regiunea coastei somaleze. Avem multe programe, însă cel mai important este să fie eradicată sărăcia, să se combată sărăcia și asta durează foarte mult. Nu putem face tot ce ne dorim, dar mă bucur să văd că mulți europeni au început să lucreze la programul Atalanta este o primă acțiune foarte bună de cooperare pe mare. Mulțumesc foarte mult! Grazie, signora comisario. La... Mulțumim, domnule comisar. Discuția a fost una amplă, am intrat în detalii pe diferite subiecte. Chiar ați reușit să ne spuneți mult mai mult decât ne așteptam, având în vedere timpul limitat și sper că am răspuns la multe dintre întrebări, în același timp stârnind interesul pentru lucrurile care urmează să se producă în viitorul apropiat. Sper și doresc să continuăm colaborarea care a început atât de bine astăzi între comisia noastră și dumneavoastră și vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Ședința se suspendă și ne reîntâlnim aici la ora 17 împreună cu uh, delegația de la Comisia Parlamentară de Cooperare UE Moldova și cu uh, primul ministru Vlad Filat. Peste 15 minute. Colleghi, vi prego di... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Să respectăm punctualitatea de care a dat dovadă oaspetele nostru, prim-ministrul Vlad Filat, însoțit de ministrul afacerilor externe din Moldova. Vă reamintesc că avem un ultim punct pe ordinea de zi și anume schimb de opinii cu aspeții noștri, un punct însă foarte consistent, împreună cu Comisia Parlamentară pentru Cooperare UE Moldova, reprezentată de colega noastră, președinta doamna Macovei, pe care doresc să o felicit pentru realegerea sa recentă și sper și doresc să avem un raport de colaborare care începe astăzi și care să dureze în următorii ani și să fie foarte bun. Domnule prim-ministru, domnule ministru pentru afaceri externe, este o onoare pentru mine și colegii mei să primim această delegație extrem de importantă. Guvernul Republicii Moldova a fost reînnoit de curând și există mari așteptări. Doar de o săptămână a avut loc acest vot, un vot foarte important și de aceea spun că există mari așteptări de la acest eveniment. Acesta este primul guvern al țării dumneavoastră care a reușit să scape din sfera de influență a fostei Uniuni Sovietice și din uh, trecutul, care era foarte coerent, dar, iată, dumneavoastră reprezentați primul guvern non-comunist de după căderea comunismului. Este un nou punct în evoluția istorică a acestui stat pe care vrem să-l apreciem foarte mult. Spun toate aceste lucruri pentru că se cunoaște, domnule prim-ministru, dorința dumneavoastră de reînnoire și de uh, participarea cu titlu plen la scenariul european. Îmi place să citesc mai multe puncte din programul dumneavoastră care reprezintă o provocare pentru țara dumneavoastră și raportul său cu Uniunea Europeană. Deci pe acest program se regăsește și eliminarea monopolului de stat și, după economia planificată de pe vremea comuniștilor, relansarea unei adevărate economii de piață. De asemenea, doriți să restabiliți încrederea între investitorii străini pentru a-i atrage mai mult în țara dumneavoastră, atât cu investiții cât și cu capital. De asemenea, urmăriți îmbunătățirea economiei agricole, îmbunătățiți, urmăriți îmbunătățirea colaborării cu țările învecinate, în special cu România, și, desigur, rezolvarea problemelor teritoriale existente. Apreciem foarte mult aceste puncte pe care le aveți în programul dumneavoastră, această nouă deschidere și aș vrea să știți, domnule prim-ministru, că suntem deschiși și vrem să vă acordăm contribuția noastră maximă pentru a reuși să îndepliniți aceste provocări și pentru ca țara dumneavoastră să poată participa activ la viața acestei noi patrii care este Europa. Vă mulțumesc pentru atenție și, fără a mai adăuga altceva, vă dau cuvântul, domnule prim-ministru. Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți, o să vorbesc în română. Republica. Republica Moldova a parcurs o etapă de timp nu atât de lungă, însă dramatică în felul său, cu perioade de timp. Ați menționat că este primul guvern democratic instaurat la Chișinău. A mai fost un guvern, însă pe o perioadă foarte scurtă, din care parte am avut și eu mare onoare să fac în acea perioadă de timp. Un guvern instaurat în anul 1999, care a avut o durată de un an de zile, colegul meu, domnul ministru al afacerilor externe, a fost și el parte din acel guvern, un prim guvern de la Chișinău care și-a asumat în programul său de activitate integrarea europeană a Republicii Moldova. Ne-am asumat reforme profunde la acel moment și le-am implementat. Din păcate, în urma acestor implementări reformelor, peste un an și puțin. Partidul Comuniștilor, care vreau să vă spun, nu au fost doar la nivel de denumire comuniști, au venit la putere în Chișinău cu majoritatea constituțională. Peste 8 ani de zile, Republica Moldova a fost guvernată de Partidul Comuniștilor, avându-l în frunte partidului președinte a Republicii Moldova, pe generalul de miliție sovietică Voronin. Perioada de timp guvernată de acest partid, de acest cetățean, a dus la o situație foarte gravă Republica noastră, în primă instanță ce ține de respectarea drepturilor și libertăților cetățenești. Văd în această sală foarte mulți care au fost la Chișinău și cunosc în detalii această situație la care m-am referit – L-ați pe domnul Cacin, care a fost membru a Comitetului Interparlamentar Republica Moldova Europeană. Știți dumneavoastră în detalii ce s-a întâmplat în această perioadă de timp. Economia a fost monopolizată efectiv. Ceea ce ține de presă, sigur, nu a existat libertate. Peste un milion de cetățeni în această perioadă de timp au fost puși în situația în care să plece din țară, să-și caute un loc de muncă pentru a-și întreține familia și pentru a se întreține pe sine însuși. În această perioadă de timp, din păcate, am ratat foarte multe perspective deschise Republicii Moldova, inclusiv și prin prisma apropierii de spațiul valoric european. Însă trebuie să mai menționez un lucru foarte important, ceea ce a caracterizat guvernarea comunistă, și anume și mă refer la românofobia care a caracterizat. Acea atitudine ostilă față de România și nu mă refer doar la introducerea regimului de vize pentru cetățenii români. Însă, probabil cel mai dramatic sau cea mai dramatică perioadă de timp a fost cea care a marcat perioada de după alegerile din 5 aprilie din acest an atunci când proteste pașnice la Chișinău au fost deturnate și transformate în acțiuni care s-au soldat cu victime omenești, cu sute de persoane arestate ilegal, torturate și aici țin să aduc sincere mulțumiri și recunoștință Parlamentului European pentru acea atitudine promptă pe care a dat dovadă și vreau să vă spun că acea rezoluție a Parlamentului European a reprezentat un punct de sprijin pentru societatea de la Chișinău. Un punct de sprijin care ne-a oferit posibilitatea să rezistăm. Sigur, a trebuit să trecem prin alegeri anticipate, care a costat și vor costa în continuare Republica Moldova, dar numai și numai aici țin să precizez sub aspect economic. Am avut alegeri anticipate și ca rezultat, pe data de 29 iulie, în urma alegerilor, care au fost și sub monitorizarea Parlamentului European, mai puțin sau mai mult libere, a făcut posibilul ca în Republica Moldova să apară o majoritate parlamentară democratică, care este formată din patru partide necomuniste, patru partide parlamentare, care au constituit Alianța pentru Integrare Europeană. A fost ales președintele Parlamentului, organele de lucru și de conducere a Parlamentului. Vinerea trecută a fost investit Guvernul Republicii Moldova. Mai avem o etapă de parcurs pentru a finaliza instituirea conducerei sau instituțiilor care urmează guverneze Republica Moldova și această etapă ține de alegerea președintelui Republicii Moldova. Constituția țării noastre prevede ca pentru a fi ales președintele sunt necesare 61 de mandate de deputat. Alianța are 53 de mandate, mai sunt necesare 8 voturi. Până în prezent, din păcate, nu am ajuns în situația în care să avem o comunicare, cel puțin cu cei din Partidul Comuniștilor, ceea ce creează o situație foarte tensionată și planează pericolul unor alegeri anticipate. Iarăși, conform prevederilor constituționale, alegerile anticipate nu pot avea loc de două ori în același an. Ceea ce ar însemna, dacă nu vom reuși alegerea președintelui Republicii Moldova, să avem alegeri anul viitor. Alegeri care, cu certitudine, ar costa foarte mult țara, având în vedere și o situație economică foarte gravă pe care ne-au lăsat-o ca moștenire cei care au guvernat țara. Avem un deficit bugetar fără precedent care după estimările noastre s-ar cifra la sfârșit de an la 12,5% din produsul intern brut. Deficit bugetar care în mare parte a venit în urma inacțiunilor care s-au impus în perioada de criză, dar care de fapt s-au transformat în acțiuni electorale din partea celor care au guvernat, pe de o parte, pe de altă parte, acele costuri imense care au fost plătite și care urmează să fie plătite de cetățeni, ceea ce ține de proiectele triumfaliste a comuniștilor de la Chișinău. Noi avem posibilitatea să intrăm în detalii, să analizăm de unde vine acest deficit și care este sursa acestor restanți sau arierate. Însă, la ora actuală, considerăm că nu și are sensul. Urmează să ne concentrăm asupra identificării soluțiilor și resurselor de a finanța acest deficit bugetar pentru a nu permite restanțe la pensii, restanțe la salarii și pentru a nu permite celor care au guvernat Republica Moldova 8 ani, și mă refer la Partidul Comuniștilor, de a ieși victorioși și a spune cetățenilor uitați-vă care este valoarea celor care guvernează democratic. Ori, în acest sens, noi mizăm foarte mult pe sprijinul Uniunii Europene, Comisiei Parlamentului European, în vederea depășirii acestor dificultăți pe care le avem. Și nu mă refer doar la deficitul bugetar, mă refer și la acel mesaj absolut necesar care este pentru cetățenii Republicii Moldova de a vedea foarte clar perspectiva, ceea ce ține de aderarea la Uniunea Europeană. Eu, dacă îmi permiteți, mi s-a pregătit și un discurs la care am renunțat, aș putea să continui. Însă, ar fi, dacă îmi permiteți, din punctul meu de vedere, mai bine să avem o comunicare, să adresați, să comunicăm ca să fie răspunsuri la întrebările care vă interesează punctual și nu un monolog al meu care pe locul poate că și este în plus. Vă mulțumesc și vă voi răspunde cu mare plăcere la întrebări. Grazie, signor. Mulțumim domnului prim-ministru. Acum dăm cuvântul colegei noastre, președinta Comisiei Parlamentare de Cooperare UE Moldova, doamna Monica Macovei. Thank you very much. Um, dear colleagues, dear Prime Minister. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, domnule prim-ministru. Am să continu în limba română. I would like to make some points însă înainte vreau să fac câteva remarci. Vă felicit pentru unitatea uh, pe care ați dovedit-o începând cu scrutinul din aprilie și în opinia mea și cred că nu numai a mea este extrem de important să vă păstrați această unitate, să acționați în continuare unit pentru îndeplinirea uh, obiectivelor pe care vi le-ați asumat în programul de guvernare și pentru implementarea reformelor. Aveți susținerea noastră pentru uh, adoptarea și punerea în aplicare a reformelor de care țara are nevoie. Uh, voi enumera numai câteva dintre ele, administrație publică, justiție, poliție, sigur că da, măsuri pentru respectarea drepturilor omului, uh, măsuri pentru a avea televiziune și radio public independent, pentru independența tuturor mijloacelor de presă, întărirea statului de drept întărirea societății civile și multe altele. deci practic în toate absolut în toate domeniile societății aveți uh, de lucru. Uh, știm că nu se pot face uh, minuni peste noapte cred că ați explicat și cetățenilor republicii moldova pentru că e bine ca toată lumea să aibă așteptări realiste este important Uh, și pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru noi, uh, este important ca voința politică pentru reformă pe care o afirmați uh, să poată fi dovedită prin măsuri imediate în sensul planificării reformelor. Cred că asta este prima întâlnire la care poate nu intrăm așa detaliat în chestiuni punctuale, dar trebuie făcute, și asta este un sfat pe care vi-l dau, planuri concrete pentru fiecare domeniu în care aveți de făcut schimbări, așa încât și populația și, și instituțiile europene să poată să vadă ce urmăriți, unde vreți să ajungeți, prin ce mijloace, cât costă și, evident, apoi împreună să lucrăm uh, uh pentru îndeplinirea acest, acelor uh, uh, obiective. Claritatea și previzibilitatea sunt foarte importante uh, Uh, în, în, în această transformare practică uh, a țării. Sunt uh, convinsă că aveți în vedere și că veți face toate aceste măsuri de reformă împreună cu instituțiile și experții europeni, conform planului de acțiune stabilit. Am să spun încă o dată, deci aveți sprijinul nostru reformele pe care vreți să le faceți, aveți sprijinul nostru pentru un nou acord uh, cu Uniunea Europeană, uh, dar insist pe faptul că procesul de aderare la Uniunea Europeană este foarte important prin el însuși, prin uh, schimbările pe care le produce, pe care trebuie să le producă în, în statul candidat. Deci e foarte important să începeți bine aceste, aceste schimbări. Și uh, o ultimă uh, chestiune, să spunem, de ordin uh, practic. Am dorit ca Parlamentul Republicii Moldova să înființeze Comisia de Afaceri Externe și de Integrare Europeană, așa încât să putem începe activitatea Comisiei Parlamentare de Cooperare uh, cu Parlamentul uh, Republicii Moldova. Mulțumesc! Grazie, președinte, davvero. Mulțumim, doamnei președinte, într-adevăr o intervenție foarte uh, bună și acum domnul vicepreședinte Pascu are cuvântul. Președinte, vreau să salut prezența dumneavoastră aici, vreau să salut și faptul că ați câștigat alegerile în această coaliție și să vă spun că ne bucurăm dacă am putut și noi să contribuim, așa cum ați spus, la această victorie. Așteptările la adresa guvernului dumneavoastră, sunteți conștienți, sunt foarte mari. Ele sunt, uh, vin din partea populației care trăiește o situație extraordinar de dificilă, dar vin și din partea Europei, mai ales prin prisma ce s-a întâmplat după primele alegeri. Uh, principala dumneavoastră misiune, bineînțeles, este ceea, aceea de a vă adresa situației economice, în primul rând. Și aici aș vrea să fac un apel la colegii mei să aibă înțelegere în ceea ce privește reformele, uh, că prioritatea numărul unu este rezolvarea problemelor curente cu care se confruntă populația și, într-adevăr, cum ați spus și dumneavoastră, doamnă președinte, o planificare a măsurilor în continuare, însă prima, prima sarcină este aceea de a rezolva situația grea cu care vă confruntați. Eu cred că în Până la urmă veți beneficia, să spunem așa, și de posibilitatea unui dialog cu comuniștii, până la urmă cu opoziția. Uh, vor trebui să înțeleagă și ei că numai prin colaborare cu guvernul se va putea rezolva situația care de fapt îi afectează pe toți moldovenii. Uh, în ceea ce privește partea internațională, dincolo de stabilitatea internă pe care trebuie să o aveți, puteți conta, așa cum vi s-a spus deja, pe Uniunea Europeană. Uniunea Europeană știe că moldovenii așteaptă de la ea sprijin în acest moment și îl va acorda și sper, îmi exprim speranța că veți obține, uh, dacă nu o atitudine binevoitoare din partea Rusiei, măcar o atitudine neutră din partea ei, ca să puteți să vă duceți mandatul la capăt. Vă mulțumesc, vă urez succes și vom fi alături de dumneavoastră. Grazie, onorevole. Mm. Mulțumim domnului Pașcu și acum are cuvântul doamna Weber. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, permiteți-mi, vă rog, să-l felicit pe domnul prim-ministru pentru poziția pe care o are acum în Republica Moldova și vreau să vă spun ca uh, o membră a Parlamentului European care a avut onoarea să facă parte din delegația Parlamentului European la alegerile din uh, din iulie, vreau să vă spun că um, am fost impresionată de uh, convingerea oamenilor cu care m-am întâlnit că votul lor contează și că votul lor poate determina schimbarea și cred sincer că cetățenii Republicii Moldova merită această schimbare. Sigur, vă confruntați cu o situație extrem de uh, dificilă <clears throat> și sigur ar fi foarte uh, mă rog, neplăcut pentru o, o țară care are o situație economică dificilă să treacă acum din nou prin ceea ce înseamnă o campanie electorală dacă s-ar ajunge la alegeri anticipate. Dar pot, pe de altă parte, să îmi exprim uh, părerea că dacă se va ajunge acolo, veți câștiga detașat, pentru că de data aceasta, uh, știm cu toții, campania electorală s-ar desfășura altfel, accesul dumneavoastră la uh, mass media ar fi diferit și foarte mulți oameni ar afla în Republica Moldova că în afară de Partidul Comunist există și alte partide, partide pe care probabil abia acum le-ar vedea pe ecranele uh, televizoarelor. Uh, și mai cred ceva, că dacă se va ajunge în acea situație, care sper să fie evitată, uh, va fi rolul nostru al uh, parlamentarilor europeni să convingem instituțiile europene și colegii noștri de aici că nu e vorba de instabilitate în Republica Moldova, ci că este pur și simplu o chestiune procedurală care nu poate fi uh, surmontată altfel. Ce putem noi face dincolo de uh, ceea ce se cheamă deschiderea Uniunii Europene față de uh, dumneavoastră și față de Republica Moldova. Păi cred că un, un prim pas din direcția noastră către dumneavoastră este să uh, schimbăm regimul vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova. Și cred că și Comisia de uh, Afaceri Externe a Parlamentului European, evident, are un rol aici foarte mare, și Comisia de Libertăți Civile, dar cred că și delegația uh, Parlamentului European cu Republica Moldova își poate propune uh, ca scop să uh, schimbe regimul acesta al vizelor și să puteți cetățenii moldoveni să poată să circule în spațiul Uniunii Europene. Este cu totul absurd să ne imaginăm că dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar fi un exod al cetățenilor moldoveni în spațiul Uniunii Europene. Nu este adevărat. Cred că cei care au dorit și au vrut până acum sunt oricum în spațiul Uniunii Europene. În rest, cred că trebuie să se înțeleagă și în acest Parlament că acasă este mai mult decât doar locul unde uh, te duci și muncești. Acasă are o altă semnificație pentru fiecare dintre noi și cred că nu am asistat la niciun un, un val de, uh, de imigranți din Republica uh, Moldova. Din potrivă, cred că ar fi uh, un, un semn prin care v-am ajutat și pe dumneavoastră și cred foarte mult în puterea exemplului. Cetățenii Republicii Moldova care ar circula liber în spațiul Uniunii Europene și s-ar întoarce la ei acasă, ar fi în același timp și purtătorii valorilor europene, ai practicilor din statele membre din Uniunea Europeană și cred că lucrul acesta ar determina mai ușor schimbarea de mentalitate și în Republica Moldova. Eu vă urez mult mult succes, domnule prim-ministru! Grazie, onorevole Weber. La parola alla... Acum are cuvântul uh, domnul, doamna Lözing. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări cu privire la neutralitatea Moldovei. În articolul 11 din Constituția Moldovei uh, este prevăzută neutralitatea. Este vorba de îmbunătățirea relațiilor cu NATO, în special în cadrul Parteneriatului pentru Pace. Aveți uh, intenția să deveniți membri ai structurii NATO? Aceasta este o întrebare. Așa ceva nu ar uh, fi o încălcare a acestui articol 11 pe care tocmai l-am menționat și care se referă la neutralitate? Apoi, Conform raportului pe care l-ați menționat și dumneavoastră, ați spus că urmăriți aderarea cât mai repede posibil la Uniunea Europeană. Oare Uniunea Europeană nu este și ea o alianță militară? Tratatul de la Lisabona spune, și citez, în cazul unui atac armat pe teritoriul unui stat membru, celelalte state membre au obligația să ajute statul respectiv în măsura posibilă. Articolul 42.7 din Tratatul de la Lisabona. Acestea sunt întrebările mele. Este adevărat, Constituția Republicii Moldova prevede neutralitatea țării, însă tot Constituția Republicii Moldova prevede că dreptul de a schimba acest statut îl, are, îl au cetățenii Republicii Moldova. Noi am menționat eh, de că dorim relații aprofundate cu Alianța Nord-Atlantică și urmează să parcurgem o perioadă de timp, inclusiv de informare a cetățenilor Republicii Moldova asupra ceea ce înseamnă Alianța Nord-Atlantică. Dacă este să ne uităm asupra percepției cetățenilor Republicii Moldova, vedem că în mare lor parte consideră această alianță ca fiind una ostilă, datorită faptului că spațiul mediatic la ora actuală al Republicii este dominat practic de presa rusă, care, după cum cunoaștem, are o atitudine specifică vis-a-vis -vis de Alianța Nord-Atlantică. Noi nu considerăm că această normă constituțională sau voința cetățenilor trebuie să fie privită ca fiind una obligatoriu ținută într-o legătură strânsă. Urmează să ajungem în situația în care să decidem ca cetățeni asupra viitorului statutului Republicii Moldova și sub acest aspect. Onorevole Bazescu. Doamna Băsescu acum. Domnule prim-ministru, domnule ministru de externe, doresc să vă felicit în primul rând pentru victoria obținută în alegeri și pentru succesul obținut în formarea guvernului pro-european. De, de asemenea, aș dori să vă felicit pentru faptul că ați anulat actul abuziv al administrației precedente prin care cetățenii români aveau nevoie de vize. Cunosc situația din Republica Moldova foarte bine și de aceea aș dori să vă pun două întrebări. În primul rând, care va fi pe viitor relația dintre România și Republica Moldova? Și în al doilea rând, ce măsuri veți lua pentru a garanta independența presei? Pentru că se știe că în trecut presa a fost profund îngrădită, unele instituții media fiind chiar amenințate cu desfințarea. Vă, durez, vă, vă urez mult succes în continuare. Onorevole Severin. câteva idei, nu sunt întrebări, ci doar mesaje către dumneavoastră și către colegii mei. Primul uh, mesaj se adresează celor din această sală. Suntem foarte mulți români care vorbim astăzi, dar problema Moldovei este o problemă a Uniunii Europene. Și sper că în viitor să întărim acest sentiment că avem nevoie de Republica Moldova mai mult decât de un stat vecin al Uniunii Europene și că această relație cu Republica Moldova trebuie să fie o preocupare a tuturor și nu doar o preocupare a unora dintre membrii Uniunii Europene. Al doilea mesaj către dumneavoastră, domnule prim-ministru și dumneavoastră, domnule ministru de externe. Alianța pe care ați format-o se cheamă Alianța pentru Integrare Europeană și asta ne face foarte mare plăcere. Cred însă că angajamentul dumneavoastră pro-european trebuie să se exprime în angajamentul dumneavoastră pro-moldovean. Și când spun angajament pro-moldovean, mă gândesc la nevoia de a consolida sau a crea, după caz, coeziunea economică, socială teritorială, culturală a Republicii Moldova. Un spațiu public moldav este necesar de urgență pentru ca populația țării, cetățenii țării, să poată în fine să discute liber problemele lor și să-și constituie o agendă minimă comună. Al treilea mesaj se adresează opoziției de astăzi din Moldova, Partidului Comuniștilor Moldoveni, cred că lor trebuie să le spunem că sunt, evident, parte a sistemului pluralist al Republicii Moldova, așa cum opoziția este parte a oricărui sistem democratic, dar că tentația de a începe un fel de gherilă politică împotriva actualului guvern și actualei guvernări va conduce în primul rând la scoaterea acestui partid din spațiul politic real al Moldovei. De aceea, încurajându-vă pe dumneavoastră să creați o coeziune politică, inclusiv prin dialogul cu opoziția, încurajăm opoziția să prefere dialogul și nu subminarea puterii guvernamentale de la Chișinău. Și ultima chestiune, ultima idee, cred că este urgent necesar ca Uniunea Europeană să pună în funcțiune un plan de ajutor economic masiv pentru Republica Moldova. Putem să le dăm toate sfaturile privind democrația, putem să le dăm orice sfaturi privind drepturile omului și integrarea europeană. Dacă această țară nu va primi urgent un ajutor economic masiv din partea noastră, eventual unul agreat inclusiv împreună cu Federația Rusă, un alt stat important în regiune, fără îndoială că democrația va fi pusă serios în pericol acolo, pentru că sărăcia nu este niciodată un bun ajutor al democrației. Mulțumesc. Onorevole Buza. Domnul Bușoi. Domnul Bușoi. Ministru, domnule ministru de externe, dragi colegi, vă felicit pentru ceea ce ați obținut în uh, urma alegerilor și mai ales în ultimele luni, iată că avem de-a face cu un guvern cu adevărat democratic în Republica Moldova, care poate conduce Republica Moldova către o și mai mare apropiere de Uniunea Europeană. Nu a fost un drum ușor, a trebuit să dovediți unitate atunci când Partidului Comunist îi mai lipsea un singur vot pentru a-și alege președintele. Iată că acea unitate și acea determinare, precum și curajul de a, vă, de a veni din nou în fața populației și de a participa la noi alegeri, v-au adus uh, de câștigat și dumneavoastră și cetățenilor din Republica Moldova. Vă aduc aminte că sunteți în Parlamentul European, care este de departe instituția care a sprijinit cel mai mult schimbarea de atitudine vis-a-vis -vis de Republica Moldova, pentru că după gravele încălcări ale drepturilor omului care au avut loc în Republica Moldova, în timp ce Comisia Europeană și Consiliul, din păcate, au avut poziții moderate și foarte neclare, Aici, în Parlamentul European, s-a spus foarte clar că Uniunea Europeană nu tolerează abuzurile, arestările, torturile, bătăile, fraudarea legilor și încălcarea drepturilor omului. Știu că situația economică este cea mai serioasă problemă cu care vă confruntați și trebuie să primiți sprijin la Uniunea Europeană și noi trebuie să facem posibil acest sprijin. Dar mai mult decât atât, opinia publică internațională așteaptă acum și europeană, așteaptă acum câteva schimbări importante în ceea ce privește felul de a acționa al Guvernului Republicii Moldova. De aceea, foarte scurt, vreau să vă adresez trei întrebări. Prima întrebare este ce se va schimba în abordarea politică a Guvernului Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană. A doua chestiune, e o chestiune care preocupă mult pe partenerii noștri în Uniunea Europeană și e important să știm dacă aveți în vedere unele soluții pentru o mai bună securizare a frontierelor. Nu în ultimul rând, am văzut câteva declarații legate de Transnistria și e foarte important să știm care este viziunea dumneavoastră și în ce sens v-ați dori o misiune a Uniunii Europene pentru menținerea păcii în Transnistria. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Onorevole Lizer. Doamna Lizer, acum are cu... Domnul Lizer are cuvântul. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie premierze, ja chciałem powiedzieć... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, eu nu vin din România, însă confirm și eu faptul că vă bucurați de sprijin atât în această sală cât și în Uniunea Europeană. Vreau să vă mărturisesc niște greșeli pe care le-am comis. Am fost președintele Comisiei pentru Afaceri Externe în Polonia și am acceptat la mine mai mulți uh, dintre reprezentanții dumneavoastră. Am vorbit cu colegii polonezi și ne-am spus, uh, poate ar trebui să așteptăm la nesfârșit ca să vedem schimbări aici. Și, din fericire, ne-am înșelat. Am niște întrebări pentru dumneavoastră cu privire la situația economică ne bazăm pe asemănările dintre trecutul nostru și al dumneavoastră. Vă așteaptă situații foarte importante și analizele ne spun că dacă Moldova nu va beneficia de un ajutor economic extern, nu va putea ieși din criză. Uniunea Europeană, Banca Mondială, Statele Unite uh, au spus că vor oferi ajutor financiar. Ce mă interesează este faptul că uh, au existat declarații privind creditul de la Rusia. Guvernul anterior a vorbit despre asta și a spus că există și niște cerințe politice care ar veni odată cu aceste credite, împrumuturi cerințe privind Transnistria și aș vrea să știu care va fi politica dumneavoastră externă cu privire la Rusia. După această cea de-a doua rundă de intervenții, dăm din nou cuvântul domnului prim-ministru. ceea ce ține de relațiile cu România. Vom avea relații firești, care vor avea la bază trecutul nostru, istoria, dar și viitorul. Și dacă nu vă supărați, cred că prin aceasta am răspuns la întrebarea care ați adresat-o. <clears throat> Ceea ce ține de presa din Republica Moldova, urmează ca legea să fie implementată. Nu legea a fost proastă în țara noastră, implementarea a fost cel care a creat situația pe care am avut-o. Mai mult ca atât, ceea ce ține de codul audiovizualului pentru a asigura într-adevăr cu libertate instituția publică a audiovizualului, urmează fi modificat în perioada imediat următoare, pentru ca cu adevărat să avem un post de televiziune public care să informeze cetățenii Republicii Moldova, dar să nu-i manipuleze. întrebările care le-ați adresat, domnule Bușoi, și una care presupune a fi întrebare, ceea ce ține de sprijinul Parlamentului Uniunii Europene, eh, European vis-a-vis -vis de ceea ce s-a întâmplat în aprilie în Republica Moldova. Noi am fost acei care am spus și am cerut sprijin pentru ca să aflăm adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în țara noastră. Eu sunt unul din cei care îmi doresc foarte mult ca adevărul să fie cunoscut de toți. În primul rând de cei din țara noastră, dar și de comunitatea internațională. În acest sens, noi avem un angajament pe care ne l-am asumat și săptămâna viitoare, în ședința Parlamentului, urmează să constituim Comisia de Anchetă Parlamentară. O să cerem sprijin din partea Parlamentului European, din partea Comisiei Europene, Consiliului Europei, pentru a ne ajuta cu experți această comisie pentru ca într-o perioadă de timp, cât va fi necesar, aici timpul nu este determinant, să avem posibilitatea să ieșim cu un raport amplu pentru a informa opinia publică națională și internațională despre evenimentele din aprilie. Deoarece considerăm că este necesar ca cei care au făcut acel scenariu și l-au implementat, urmează să pună sancțiunea respectivă. Ca în țara noastră și poate și în alte părți să nu se mai repete asemenea tragedii. Ce este de Uniunea Europeană și raportul nostru cu Uniunea Europeană? Noi urmează să trecem de la declarații care a caracterizat precedenta guvernare la acțiuni concrete. Și vreau să vă asigur că toate angajamentele pe care și le-a asumat și urmează să, le as- să și le asume Republica Moldova vor fi îndeplinite. Și aici, domnule Severin, atunci când am ajuns să venim cu denumirea Alianței de Integrare Europeană, noi eh, înțelegeam și înțelegem foarte bine că procesul de integrare europeană presupune, în primă instanță, reforme profunde în țară. Noi vorbim despre integrare europeană, dar avem în vedere reformarea profundă a Republicii Moldova. Și această acțiune este, interes, este importantă nu pentru comunitatea europeană, pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru Republica Moldova. Ceea ce ține de securizarea frontierei. Noi în continuare avem nevoie de sprijin direct din partea Comisiei Europene, ceea ce ține de misiunea EUBAM, care urmează să asigure frontiera Republicii Moldova cu Ucraina. Urmează să venim cu anumite precizări pentru a da și mai mare eficiență acestei misiuni. Iar ce ține de înlocuirea trupelor de menținere a păcii cu unele internaționale este un punct programatic al nostru ca guvern și urmează pas cu pas să atingem acest scop. Sigur, lucrul ăsta poate să fie obținut prin consens și prin acceptul părților implicate. Și aici, iarăși, mizăm foarte mult pe sprijinul Uniunii Europene. Ceea ce ține de creditul așa de mult discutat, care urma să fie acordat de către Federația Rusă. În primă instanță s-a vorbit despre o cifră de 500 de milioane de dolari, după care s-a discutat despre 150 milioane de dolari, care a trecut și procesul de ratificare în Parlamentul Federației Ruse. Prima constatare, vreau să o fac, a fost vorba de un credit electoral, care avea în sarcină să mai ducă un plus de imagine Partidului Comuniștilor în Republica Moldova. A fost o acțiune secretizată la maximum. Abia în ziua de ieri am fost informat de către Ministrul Finanțelor asupra anumitor detalii. Acest proiect de credit a ajuns în faza de punerea pe hârtie fără a trece perioada de negocieri. 150 de milioane de dolari pentru perioadă de 15 ani, pentru finanțarea deficitului bugetar. Sigur, pe acest document nu a fost mențiune despre un eventual preț politic. Și vă dați seama că dacă ar fi fost asemenea discuții, nu urma să reflecte într-un contract. Am transmis mesajul nostru că suntem disponibili în continuare și suntem cointeresați în acces acest credit. El este, este favorabil Republicii Moldova. Mesajul l-am transmis șeful administrației prezidențiale a Federației Ruse. Urmează pe data de 7-8 la Chișinău să fie și președintele Federației Ruse în cadrul summitului CSE, domnul Medvedev. Urmează să discutăm, să vedem dacă va fi continuitate în acest sens. Însă cu certitudine vis-a-vis -vis de relațiile noastre cu Federația Rusă. Noi vom administra aceste relații profesionist, pragmatic, vom lăsa emoțiile să meargă paralel cu acțiunea noastră, Însă vreau să vă asigur, așa cum am asigurat cetățenii Republicii Moldova, că această relație va fi administrată cu demnitate și în interesul național al Republicii Moldova. Grazie, <clears throat> signor primo per... Mulțumim domnului prim-ministru pentru răspunsuri și acum din nou runda de întrebări, domnul predare cuvântul. Președinte, domnule prim-ministru, vă felicit și eu pentru uh, desemnarea dumneavoastră și votul obținut în Parlament. Uh, vă doresc un singur lucru, <clears throat> ca această perspectivă a integrării să se concretizeze mai repede decât s-a întâmplat în alte părți, inclusiv în România. Din momentul alternanței până la integrare a durat un deceniu și un pic. Eu vă doresc să dureze mai puțin și puteți conta, evident, pe sprijinul nostru. Am trei întrebări foarte scurte ce faceți cu deficitul? Ce măsuri de urgență aveți în vedere pentru că e un deficit uriaș? În al doilea rând, aș vrea să vă întreb ce semnale politice aveți de la Moscova. Ați vorbit despre chestiunea împrumutului, dar ce semnale politice aveți de la Moscova până în clipa asta? Și în al treilea rând, aș vrea să știu dacă aveți în vedere uh, o politică de atragere înapoi în Moldova a celor foarte numeroși care lucrează în străinătate. Vă mulțumesc mult! Grazie, onorevole Preda. La... Mulțumim domnului Preda și acum are cuvântul colegul Van Balen. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să i felicit pe prietenii noștri din Moldova pentru reinstaurarea democrației. Ați avut o luptă grea, ați dus-o cu curaj și uh, liberalii din România, din Olanda, au lucrat cu dumneavoastră pentru această victorie. Întrebarea mea am discutat despre Transnistria, provincia renegată. Guvernul ilegal din Transnistria este dirijat direct din Rusia sau are o anumită autonomie și ce putem face noi ca Uniune Europeană pentru a găsi o soluție. Puteți să ne dați câteva informații în acest sens? Mulțumesc! Mulțumim domnului Van Balen și acum are cuvântul domnul Schulz. Domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule ministru de externe, vreau să vă urez succes în reformarea și stabilizarea țării dumneavoastră și în apropierea ei de Uniunea Europeană. Așa cum ați spus și dumneavoastră, anul următor există posibilitatea unor alegeri anticipate pentru a ieși din situația actuală. Însă, cum stau lucrurile cu cetățenii moldoveni care trăiesc în alte țări? Cum pot fi ei implicați în procesul electoral mai puternic? Știm că există moldoveni care uh, trăiesc în alte țări și participarea lor a fost destul de redusă. Mulțumim și acum domnul Tano, care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de mult timp un uh, suporter al Moldovei și al aspirațiilor sale și vreau să vă felicit în numele grupului nostru al conservatorilor și reformiștilor pentru reîntoarcerea la democrație. Ieri m-am întors din Ucraina și știu că se așteaptă acolo un pachet de peste un miliard de dolari din partea, de investiții din partea Chinei, care este ca un dar de la Dumnezeu și un mare șoc pentru Federația Rusă. Înțeleg că și China, China și-a extins generozitatea și către Moldova, propunând investiții de sute de milioane de dolari. Puteți să ne dați câteva detalii cu privire la posibilitatea acestui pachet de investiții din China și dacă există și uh, condiții politice? se pare că chinezii încep să încerce să investească în tot mai multe țări din jurul Federației Ruse. Încheiem aici de-a doua rundă și acum dăm din nou cuvântul domnului prim-ministru și apoi vom trece la cea de-a treia și ultima rundă de întrebări. În primul și în primul rând urmează să încheiem acordul cu Fondul Monetar Internațional. Va fi un exercițiu deloc ușor. Cunoaștem cu toții care sunt condițiile fondului, aspectele politice nuanțele sunt mai puțin luate în calcul, se merge parametri foarte stricți, dar care, vreau să vă spun, ar reprezenta un pericol direct pentru situația care o avem la nivel politic la ora actuală. Am transmis mesajele necesare în toate direcțiile, inclusiv și în discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene. Așteptăm că în cazul Republicii Moldova abordarea va fi una mult mai deschisă și mai maleabilă fiindcă în caz contrar, costul social care urmează să-l plătim nu poate să reziste sau cetățenii nu pot să reziste. Dar, cum spuneam, va fi un proces de negocieri, ține și de capacitatea noastră să facem față acestui proces. În urma semnării acestui acord urmează să beneficiem de un șir de alte uh, finanțări. În mare parte, granturi care urmează să vină mare în, direct în finanțarea acestui deficit bugetar. Cu certitudine, paralel cu aceste, aceste resurse financiare din exterior, urmează să ajustăm bugetul prin rectificare, să mai uh, strângem din uh, cheltuieli și să le, să le ajustăm cu, în mare parte cu veniturile. Ceea ce ține de semnale politice din Federația Rusă. Deocamdată nu avem. Din câte vedem și din câte înțelegem, dânsii sunt în așteptare și au o monitorizare foarte strictă asupra ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Sper că în cadrul discuțiilor care le vom avea în perioada de 7-8 octombrie la Chișinău, vom vorbi direct, le vom transmite punctul nostru de vedere, iar atitudinea și acțiunile nu vor fi având la bază mesajele care sunt transmise de către Partidul Comuniștilor sau manipulate într-o manieră pe alocuri foarte speculativă de către presa, fie subordonată Partidului Comuniștilor din Chișinău sau cei care au anumite interese a grupurilor politice de la Moscova. Ceea ce ține de atragerea celor mulți care muncesc în străinătate, sigur ei urmează să revină acasă, însă acest lucru se va întâmpla când vom asigura cu condiții. Locuri de muncă și instituții funcționale și o perspectivă foarte clară în, în baza căreia se poate uh, trăi, munci în țara noastră. Ce ține de administrația din Transnistria? Este ea autonomă sau este influențată din uh, Kremlin, să-i spunem așa cum se mai vorbește la noi. Cu certitudine această administrație are un suport direct și nu este un secret pentru nimeni din partea Federației Ruse. Mai mult ca atât, în mare parte, finanțarea acestei administrații vine iarăși pe alocuri direct, pe alocuri indirect, din aceeași sursă. Ceea ce ține de asigurarea cu drept a cetățenilor noștri care nu sunt în țară. Urmează să ajustăm prevederile codului electoral. O soluție finală nu avem în acest sens. Sigur, cea mai bună soluție ar fi votul electronic, însă urmează să discutăm foarte mult acest capitol ca să securizăm acest vot să nu poată fi falsificat. Însă, în primă instanță, urmează ca să stipulăm clar în legislația electorală a Republicii Moldova că acolo unde locuiesc compact cetățenii Republicii Moldova, muncesc, să aibă posibilitatea să voteze deschizând secții de votare la locul respectiv. Și ceea ce ține de China. Și în Republica Moldova, în plină campanie electorală, a apărut un contract semnat de Ministerul Construcțiilor, am impresie și gospodării drumurilor, cu o companie din China și suma era exact un miliard de dolari. Probabil eh, cu același contract merg în mai multe direcții. Am cerut ministrului actual să mi se prezinte detalii asupra acestui eventual credit. Eh, din câte am înțeles la minister, detalii sau eh, un eventual contract nu există. Urmează să vedem în continuare ce va urma. Însă acest credit urma să fie unul care avea destinația investiției în infrastructură. Din câte am auzit, cel puțin ce s-a vorbit, drumuri și alte poduri, dar practic sau ceva demonstrat nu avem la ora actuală la dispoziție. Însă vis-a-vis de aceste discuții cu creditele din uh, China, Federația Rusă, noi am preferat ca aceste resurse financiare să vină din Europa. Așa că să știți că există toată deschiderea în Chișinău de a primi aceste investiții. Bine, possiamo proseguire con il... Putem continua cu ultima rundă de întrebări. Lista celor care vor lua cuvântul este închisă. Avem cinci persoane. Uh, pentru început, domnul Kellam. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. Vreau să uh, mă folosesc de această ocazie pentru a vă transmite sprijinul și felicitările Estoniei. Suntem cu toții bucuroși de uh, înclinarea pro-europeană a guvernului din Moldova. Colegul nostru, domnul Severin, a exprimat în mod foarte corect faptul că cu toții avem nevoie ca Moldova să se alăture Europei. Ați spus că au existat multe oportunități ratate și timp pierdut în anii trecuți. Suntem convinși că cetățenii Moldovei merită o viață mai bună și merită democrația și suntem pregătiți să vă ajutăm cât de mult ne stă în putere. Am o întrebare care are legătură cu noul parteneriat estic. Aveți un program special creat pentru a putea beneficia de acest parteneriat? Cea de-a doua întrebare se referă la Transnistria. Dar deja ne-ați dat detaliile referitoare la Transnistria. Totuși mă gândesc la traficul ilegal de arme care se desfășoară de mult timp acolo. Uh, ați menționat sprijinul Comisiei Europene pentru controlul la frontiere. Aș vrea să știu dacă acest trafic de arme ilegal a fost oprit sau el încă mai continuă să existe. Mulțumesc. Onorevole, eh, grație. Eh, Mulțumim. Și acum ia cuvântul uh, Domnul Cacin. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt român și nu vorbesc limba română, însă țin minte că în mandatul anterior, când aici, în această de, când delegația dumneavoastră a venit la noi în vizită și un coleg român a, al de-al dumneavoastră a spus că vorbește rău româna și a vorbit o limbă terță. În schimb, azi toată lumea a vorbit limba română aici. Și iată cum uh, este foarte bine ilustrată îmbunătățirea situației și a relațiilor dintre România și Moldova. De ce am spus asta? În aprilie și în mai ați venit aici și ne-ați informat cu privire la ce se întâmplă în țara dumneavoastră. La data respectivă exista deja această alianță a celor patru partide non-comuniste și ne-ați spus că Parlamentul European ar fi trebuit să reacționeze cum ar fi făcut-o. Vreau întâi de toate să vă felicit pentru victoria și pentru noua funcție pe care o ocupați. E una foarte dificilă, e ușor să câștigi, dar e mult mai greu să guvernezi și de aceea Vreau să subliniez că toți trebuie să depunem eforturi pentru ca situația în Moldova să rămână stabilă. Cetățenii Moldovei sunt uh, obișnuiți cu această instituție a președinției. Și de aceea, domnule prim-ministru, aș vrea să fac un apel la dumneavoastră uh, să dați dovadă de suficientă flexibilitate pentru a avea uh, un președinte al țării întâi de toate acesta va fi un semn al înțelepciunii dumneavoastră politice, un semn către toți cetățenii moldovei care astfel vor înțelege că situația este stabilă și pe drumul bun. În ceea ce privește situația economică, rămân multe semne de întrebare, dar principalul lucru este că uh, se așteaptă, din păcate, um, miracole economice acum, de îndată. Și într-o perioadă de criză uh, financiară nu e realist să aștepți astfel de miracole. E legitim, dar nu realist și de aceea mi se pare că succesul și supraviețuirea dumneavoastră sunt strâns legate de uh, solidaritatea noastră și vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a invita Comisia și Consiliul să găsească o modalitate pentru a propune un ajutor economic și financiar concret pentru Moldova ajutor pe care uh, Parlamentul European îl va sprijini în totalitate. Fără ajutorul nostru nu există speranță nici pentru dumneavoastră, nici pentru Moldova. În încheiere, domnule prim-ministru, aș vrea să vă spun că în această sală sunt convins că toată lumea sprijină integritatea teritorială a întregii Moldovei, inclusiv Transnistria inclusă. Mulțumesc și vă doresc mult succes pentru viitor. Mulțumim domnului Cacin și acum domnul Jezib are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, împreună cu colegi am fost în misiunea de observare a alegerilor de la Chișinău în vară, în luna august, și am putut să, am avut ocazia să discut cu dumneavoastră situația. La momentul respectiv nu aveam niciun semn cum că următoarea dată ne vom întâlni aici și că voi vorbi cu șeful unui guvern, cu un prim-ministru și că vom putea să continuăm lucrurile. Era doar un vis la data respectivă. nu existau certitudini cu privire la faptul că lucrurile vor evolua în această direcție și că uh, guvernul va fi unul democrat. Acum uh, rămâne, rămân alegerile prezidențiale și aș dori să ne spuneți ce părere aveți, cum vor evolua lucrurile în această direcție. Cred că Dificultatea din Moldova rezis, rezidă în uh, problema care există cu Transnistria. și imposibilitatea ca cele două țări să devină una și să depășească cele uh, divide. Întrebarea mea este, în ajunul religiilor, care este atmosfera la nivelul societății? Asta este cel mai important lucru. Uh, este foarte important să avem în vedere și atmosfera la nivelul societății. Și încă un aspect la care vreau să mă refer, uh, reacția tinerilor emigranți, cei care au emigrat de curând și care se uită înspre Uniunea Europeană sau deja sunt mulți dintre ei în Uniunea Europeană. Există țări care fac parte din Uniunea Europeană de 5 ani și am văzut că a existat un anumit nivel de entuziasm și uh, o dispoziție pentru a face față și a promova schimbările de îndată. Și trebuie să avem în vedere faptul că mulți tineri au emigrat și mulți dintre aceștia nu au votat în alegeri poate pentru că nu sperau să se poată întoarce acasă și să găsească acolo un loc bun de muncă. Oricare ar fi fost motivul, participarea lor la vot a fost căzută și e un lucru de avut în vedere. Și ca șef al guvernului, ca prim-ministru, vreau să vă spun că noi avem parteneriatul pentru Est care oferă instrumente pentru o bună politică de vecinătate. Credeți că aceste proiecte pot să se demareze și să devine concret benefice pentru Moldova? Există instrumente care pot fi folosite. Aveți în vedere acest lucru? Vă gândiți la niște posibilități practice care, cu ajutorul acestor instrumente, să ajute Moldova să participe în cadrul acestui program? Și în încheiere, cum intenționați să asigurați evoluția relațiilor cu Federația Rusă? Există Uh, vă gândiți la posibilitatea de a îmbunătăți participarea la programul pentru Est pentru a îmbunătăți situația? Mulțumim domnul Iuzip și acum uh, doamna Nicolae are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. N-am să vă țin un discurs, domnule prim-ministru. Am să vă pun însă câteva întrebări cu toată considerația pe care o am pentru dumneavoastră și uh, conștientă fiind de faptul că veți avea un mandat de prim ministru provocator sunteți primul guvern democratic o mare responsabilitate și o mare șansă vă doresc să fiți pentru republica moldova. cum vedeți domnule prim ministru situația din transnistria rezolvabilă ca proiect politic? am aștepta viziunea dumneavoastră. noi v am spus ce dorim de la dumneavoastră cred că e cazul să auzim ce doriți și dumneavoastră de la noi cum vedeți sprijinul concret pe care Uniunea îl poate acorda, cât de necesar și cât de rapid este acest uh, sprijin, pentru că nu avem, uh, din păcate, o evoluție foarte clară a situației economice din uh, Moldova și care sunt proiectele urgente în care ați avea nevoie de sprijinul nostru cum vedeți acest sprijin inclusiv într o perspectivă de reformă constituțională pentru că actuala formulă constituțională ține o țară un an aproape în alegeri ceea ce nu poate uh, aduce soluții rapide de rezolvare a chestiunilor economice care sunt vechi cronice și agravate în momentul de față de criză Grazie, onorevole. O, o David. Lai, la parol. Mulțumim, domnule Nicolai, și acum are cuvântul domnul Lungureanu și aici se încheie întrebările. Mulțumesc, domnule președinte, mă scuzați că am întârziat, am fost la vot la o altă comisie și sistemul electronic de votare ne-a lăsat baltă astăzi. După cum vedeți, am început în engleză, dar am să trec la o altă limbă care se vorbește nu numai într-o țară și nu numai în română. Folosesc uh, ocazia, pentru, în primul rând, pentru a felicita pentru mutarea care a dus la anularea regimului de vize pentru cetățenii români, introdus în mod absurd, aș spune, de regimul comunist, și, în al doilea rând, pe, pentru a vă întreba dacă aveți un proiect de reglementare a situației limbii de stat în uh, Republica Moldova. Uh, o altă chestiune uh, pe care aș încerca să, pe care vă rog să o comentați este dacă veți încerca să reglementați de asemenea în mod legal elementele, evenimentele din aprilie 2009 și cazurile de violență de stat constatate atunci de numeroși observatori. În sfârșit, ă, cred că, dat fiind faptul că avem printre noi și reprezentanții ai Comisiei, aș vrea să remarc ă, față de distinșii noștri oaspeți calitatea, aș zice, îndoielnică a prezenței europene în Republica Moldova și să insist ă, pentru un efort susținut, atât financiar, cât și un efort de, un efort de asistență și expertiză la nivel politic și juridic, acordat în mod direct și insist direct și nu prin intermediari și nu cu terți parteneri Republicii Moldova. Vă mulțumesc. Il dibattito è concluso. La re... Am încheiat runda de întrebări și acum domnul prim-ministru va da răspunsuri. De parteneriatul estic, așa cum cunoașteți, a fost o reticiență vădită din partea Guvernării Republicii Moldova. Mai mult ca atât, la toate întrunirile care sau întrunirile care au fost organizate, reprezentanții Republicii Moldova au participat, dar nu au avut dreptul să se expună. Guvernul Republicii Moldova, actualul guvern, are o poziție foarte fermă. Suntem cointeresați în implementarea tuturor, a tuturor proiectelor ce țin de parteneriatul estic sunt în interesul Republicii Moldova și vom fi în stare încât să le asimilăm. Ce ține de traficul de arme în zona transnistreană, așa cum cunoașteți, nu avem control juridic asupra acestei regiuni și nu avem cum, din păcate, iarăși să ne pronunțăm în acest sens. Ceea ce ține de Transnistria și viziunea noastră în reglementarea acestei probleme grave care se confruntă Republica Moldova, cu certitudine urmează a fi reglementat numai și numai în cadrul prevederilor constituționale, ceea ce ține de statutul de stat unitar, ceea ce ține neapărat de acele etape premergătoare reglementării conflictului transnistrian și mă refer la democratizare, demilitarizare, decriminalizare regiunii. Este important și sperăm foarte mult creșterea rolului în reglementarea acestui diferent din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii și un accent important care urmează guvernul să-l pună în această, în această reglementare este implicarea întregii societăți a Republicii Moldova. Urmează să asigurăm cu condiții de comunicare a tuturor celor care au capacitate celor din cultură, din știință, medici, profesori, toți cei care au capacitatea urmează să fie angrenați în acest proces de reglementare. Pentru ca, în sfârșit, să avem reintegrați oamenii, dar nu teritorii. Republica Moldova așteaptă din partea Uniunii Europene, în primul rând, deschidere și sprijin direct. Și vreau să asigur încă o dată că Guvernul Republicii Moldova, Republica Moldova, în general, va avea acțiuni, nu declarații, în relațiile cu Uniunea Europeană. Urmează să ne vedem nouă dată în a eva face evaluarea respectivă vis-a-vis -vis de asumarea și îndeplinirea angajamentelor și cu certitudine ne așteptăm din partea Uniunii Europene a unui mesaj care să arate clar fiecărui cetățean a Republicii Moldova vis-a-vis -vis de perspectiva pe care o are unul sau altul. Ce este de proiectele urgente, spuneam, cel mai urgent lucru de care avem nevoie este ajutorul necesar pentru a finanța deficitul bugetar. Dar, totodată, este importantă o abordare aparte ceea ce ține de investițiile de infrastructură și, în primul rând, proiectele de investiții transfrontaliere. Și să nu fie, iarăși, comentat cât de mult am vorbit aici într-o limbă sau alta, dar comunicarea aceleași poduri care au fost distruse încă de pe timpul celui de-al doilea război mondial pentru a asigura posibilitatea de trecere din Republica Moldova în Uniunea Europeană, deschiderea celor, avem deja două poduri care au avut investiții mari din partea fondurilor europene, dar n-au fost finalizate și cetățenii Republicii Moldova pentru a trece în România trebuie să parcurgă cel puțin 100 de kilometre și o chestiune aparte, ceea ce ține de un ajutor imediat în aprovizionarea cetățenilor Republicii Moldova cu apă potabilă de calitate. Este o problemă asupra căreia nu s-a discutat foarte mult, dar vă spun, este o problemă foarte mare, care de fapt reprezintă și pericol ce ține de securitatea sub secta sănătății cetățenilor Republicii Moldova. Aici a fost o întrebare vis-a-vis -vis de limba de stat. Stimate domn, faptul că în Constituția Republicii Moldova este specificat o anumită denumire a limbii pe care o vorbim, asta nu înseamnă, cel puțin pentru noi, nimic. A fost o conjunctură la moment. Noi suntem oameni care spunem lucrurilor pe nume. Și la fel cum vorbesc americanii limba engleză, așa și cetățenii Republicii Moldova vorbesc limba română. Și acest lucru, cu certitudine, în timp urmează a fi reglementat și sub aspecta normei juridice. Vis-a-vis de evenimentele din 7 aprilie, am vorbit la acest subiect, spuneam că este un angajament al nostru asumat pe intern și extern, urmează să identificăm, dar profesionist, tot ce s-a întâmplat la acea perioadă de timp și cu, nu numai cu concluziile, dar și cu acțiunile de rigoare și cu sancțiunile de rigoare. Astea au fost întrebările și răspunsurile totodată. Grazie, signor primul ministru. Mulțumim domnului prim-ministru pentru aceste răspunsuri care au format o imagine foarte completă asupra situației. După cum am spus la începutul acestei discuții cu Comisia Parlamentară de Cooperare UE Moldova, eu am făcut uh, introducerea și acum uh, co-președinta acestei ședințe, doamna Macovei, va face încheierea. Aveți cuvântul, doamna Macovei. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, foarte pe scurt vreau să transmit colegilor din Parlamentul European că am notat toate chestiunile pe care le-au ridicat astăzi și le vom discuta, le vom avea pe agenda Comisiei Interparlamentare uh, de Cooperare cu Republica Moldova. Domnule prim-ministru, domnule ministru de externe, uh, ne dorim să avem un dialog deschis și permanent cu dumneavoastră, tocmai pentru a ști ce faceți, pentru a vă putea susține. Deci așteptăm acțiunile, așteptăm să lucrăm împreună, vă dorim mult succes! Dacă îmi permiteți și eu țin neapărat să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă vorbi și în a vă reconfirma încă o dată vis-a-vis de opțiunea Republicii Moldova. Republica Moldova este un stat european, geografic, cultural. Urmează a fi integrat și sub aspectul valorilor de care beneficiază cetățenii europeni. Vă mulțumesc și vă doresc succes tuturor! Grazie a tutti, vi do appuntamento domani. Mulțumesc tuturor! Mâine la ora 9, mâine 30 septembrie, ne întâlnim aici la ora 9 pentru prezentarea candidaturilor pentru Premiul Saharov. Ședința se suspendă.